So, so let me start meeting of our... Haideți să începem reuniunea Comisiei Econ. Am uh, multe chestiuni de citit înainte să trec la primul punct de pe ordinea de zi. Primul punct de pe ordinea de zi este totuși adoptarea ordinii de zi. Nu cred că există propuneri de a o modifica, deci cred că putem trece la al doilea punct de pe ordinea de zi, puțin mai extins comunicările președinției. Prima reuniune econ din din uh, miercuri, în primul rând avem uh, reuniunea comună Econfam de miercuri 21 noiembrie. Ați fost informați că în această miercuri dimineață ne vom reuni cu Comisia uh, FEM pentru a vota raportul din proprie inițiativă privind egalitatea de gen și, și politicile fiscale în Uniunea Europeană. Pentru a evita suprapunerea cu reuniunea Comisiei Tax 3, v-am sfătui să veniți cât mai repede pentru a putea începe la ora 9 fix. Urmează acum rezumatul recomandărilor și deciziilor um, reuniunii coordonatorilor din 13 septembrie. În primul rând avem numirile de raportori, uh, descărcarea de gestiune pentru 2016 la AB, IOPA și ESMA revine și de Brexitul Președintele ne-a informat în ceea ce privește evoluțiile în, desfăș- în desfășurare, apoi guvernanța economică, calendarul prepus pentru audierea neoficială privind Fondul European de Investiții Strategice pe 20 din septembrie a fost aprobată grupul de lucru privind asistența financiară, supravegherea, consol, programul de, de supraveghere consolidată pentru Grecia. Președintele a indicat faptul că raportarea privind această supraveghere consolidată va trebui să aibă loc în Comisia Econ pentru că Comisia noastră are competențe pe acest subiect și activitatea grupului de lucru va continua. Am convenit ca următoarea reuniune a coordonatorilor să fie în data de 10 octombrie, o dată deja care a trecut, și a fost aprobat și proiectul de calendar uh, pentru anul viitor, 23 ianuarie, miercuri, marți 26 februarie și 18 martie, o zi de luni. Regulamentul, acum regulamentul de modificare a regulamentelor care înființează agențiile de supraveghere europeană, în urma unui schimb de opinii pe acest subiect, s-a decis ca pentru a merge înainte cât mai repede posibil, ar fi bine să nu împărțim propunerea de modificare și să păstrăm un singur raport. Un termen limită de depunere a amendamentelor pentru noua pentru noua, noul proiect legislativ va fi stabilit. O decuplare a raportului va fi luată în considerare doar în momentul în care se vor purta negocierile cu Consiliul. Guvernanța economică acum. În contextul participării președintelui la reuniunea Eurogrupului din 7 septembrie s-a decis înaintea viitoarelor reuniuni la care președintele va fi invitat să se includă un punct pe ordinea de zi a reuniunii coordonatorilor, apoi grupul de lucru privind asistența financiară. Președintele a invitat coordonatorii să trimită propuneri de subiecte și Uh, oratori posibil invitați pentru reuniunile din anul 2019, apoi misiunile Comisiei din prima jumătate a anului 2019, ianuarie până în martie de fapt. S-a decis o vizită în afara cotei normale la Deutsche Bundesbank, Banca Federală Germană, în data de luni a, a săptămânii plenare din Strasburg. S-a cerut o autorizarea unei delegații la Londra în data de 21 februarie, o joi, și în data de uh, 1 martie, o zi de vineri. Și apoi, următoarele recomandări a fost inclusă pe proiectul de ordine de zi următoare, la reuniunea coordonatorilor. Scrisoarea ESMA, adresată ESMA privind chestiunile legate de state terți și o cerere adresată Comisiei Um, privind un aviz legat de modificarea temeiului juridic. În urm, apoi, în urma unei cereri din partea domnului ministru Lemer, adresată președintelui comisiei noastre, s-a convenit să organizăm o uh, reuniune comună e-contact 3 a coordonatorilor în uh, ceea ce privește um, taxarea digitală în data de 23 octombrie de la 12 la 13 și următoarea reuniune a coordonatorilor este prevăzută pentru data de miercuri 21 noiembrie. Trec acum la um, instituțiile, la negociere interinstituționale. Trilog, al treilea trilog în ceea ce privește produsul de pensii personale pan-european, data de 15 noiembrie. Comisia a prezenta câteva documente neoficiale în ceea ce privește transferul, opțiunile legate de costurile acestui produs, plățile, portabilitatea, uh, pensie și parteneriatele. Următorul trilog este prevăzut pentru data de 4 decembrie și ajungem la primul dosar, punctul 4 de pe ordinea uh, de zi, introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcționarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerțului dintre statele membre. Raportor este Fulvio Martușelo și am prevăzut 25 de minute pentru discutarea acestui punct. Domnul Martușelo nefiind prezent, domnul Gerhard va avea cuvântul și sunt sigur că ne va rezuma această propunere și vă mulțumesc pentru că îl înlocuiți pe domnul Martușelu. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor, o să dau citire unei declarații în numele raportorului, domnul Martușel. În primul rând, își cer scuze pentru că nu poate să uh, vă prezintă personal aceste idei astăzi. Ar dori să mulțumesc mie personal <laughs> pentru că îl reprezint astăzi în ceea ce privește acest dosar, măsurile uh, de, privind uh, un sistem definitiv de TVA, au fost necesare de mai mult timp pentru că sistemul actual are propriile limite. Activitatea noastră este menită să susținem o reglementare mai bună și mai simplă. Cadrul actual este în vigoare deja de mai multe decenii și țin seama de evoluțiile societății lor noastre de piața unică, este bine că trebuie să schimbăm. Europa s-a transformat din multe puncte de vedere și odată cu ea și provocările cu care trebuie să le facem față. Dreptul mare, nu ne putem permite să rămânem statici în fața cetățenilor. Trebuie să înțelegem în profunzime necesitățile existente și va trebui să sprijinim mai mult întreprinderile mici și mijlocii în desfășurarea activităților lor și în eforturile, în eforturile de reducere a costurilor cu care se confruntă. Pentru domnul Martușelo este important să sublineze faptul că activitatea sa împreună cu raportorii din umbră va fi în sensul obținerii unei soluții simplificate, deschisă, strâns legată de piața unică pe care am creat-o. Când vine vorba de cifrele, de sumele legate de, TV, de TVA, este deosebit de important să putem face față problemei reprezentate de frauda cu TVA. Comisia ne-a furnizat uh, date, informații interesante din punctul de vedere al impactului acestei uh, uh, propuneri. Domnul Martușelo consideră că este nevoie să reducem comportamentul fraudulos și uh, consecințele negative pentru statele membre acestor comportamente dumnealui și inclusiv eu personal aștept, așteptăm cu nerăbdare să primim uh, contribuțiile dumneavoastră, părerile dumneavoastră vis-a-vis -vis de amendamentele depuse, după care domnul Martușelo își va începe uh, activitatea. Vă stă la dispoziție pentru un schimb de informații uh, rodnic și vă mulțumește pentru că mi-ați dat ascultare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că ați uh, dat citire părerii raportorului nostru pe acest subiect. Din partea și de, e pe cofod este raportor, însă cred că va fi înlocuit de domnul Tang. Vă mulțumesc, domnule președinte. pe Cofod uh, își transmite și el scuzele din motive logistice, nu poate fi prezent astăzi aici și o să iau cuvântul în numele său. Grupul politic și de salută în mod călduros uh, propunerea Comisiei de, privind măsurile tehnice care vor crea un uh, sistem TVA mai simplu și mai eficace. Este evident că sistemul actual de TVA este inadecvat pentru a combate în mod eficace frauda cu TVA într-un context transfrontalier. Trebuie să ne preocupe cauzele profunde ale uh, acestui uh, fenomen, care duce la pierdere 41 de miliarde de euro în fiecare an. Grupul politic și își dorește niște uh, criterii mai stricte, care să fie puse în aplicare în mod mai armonios de toate statele membre pentru a determina care sunt întreprinderile care pot uh, avea de, uh, de beneficiat în urma uh, Uh, statut, um, conceptului de persoană fiscală certificată. Deci, pentru obținerea acestui statut, criteriile trebuie să fie foarte transparente și uh, toate statele membre ar trebui să fie informate dacă acest uh, statut nu a fost acordat unei entități. și persoanele impozabile terțe, uh, statutul acestora trebuie să fie clarificat mai bine și în plus, grupul nostru politic cere uh, raportorului și raportorilor din umbră să demareze o discuție constructivă pe marginea noilor tipuri de fraude care sunt posibile după implementarea noului sistem definitiv TV. Așteptăm cu nerăbdare uh, Uh, colaborarea um, constructivă cu raportorul și cu raportorii din numără din, cel, din partea altor grupuri politice pe acest uh, dosar. Îți mulțumesc, Paul. nimă din partea ECR și din partea ALDE nu este prezent, dar Molly Scott Cato din partea Verzilor este alături de noi. Dar sunt prezentă și chiar mă ocup de acest dosar și sunt entuziasmată de posibilitatea de a discuta acest pachet. Salutăm eforturile legislative ale Comisiei în domeniul TVA pe parcursul acestui mandat, reflectate de planul de acțiuni privind TVA. Actualul sistem care a intrat în vigoare din 1993 ar fi trebuit să fie unul provizoriu și este un alt exemplu despre cât de dificil este să ajungem la un acord între statele membre și este o veste extraordinară faptul că progresăm pe a, acest dosar. Recunoaștem faptul că sistemul actual TVA are deficiențe majore când vine vorba de taxarea la origine și costurile înalte plus, uh, plus, uh, uh, plus, plus potențialul de fraudă um, frauda intracomunitară cu firmă fantomă duce la până la 50 de miliarde de euro și alte tipuri de fraudă pot ajunge până la 150 de miliarde de euro. Deci, această propunere pentru a stabili un sistem definitiv este un pas în direcția potrivită. Sunt armonizate tranzacțiile business to business, indiferent că este vorba de tranzacții intra sau intercomunitare, sunt reduse costurile uh, de conformitate pentru întreprinderi prin introducerea unui singur, unic ghișeu unic. Este sprijinită productivitatea din acest punct de vedere și este com, uh, combătută frauda. Uh, sporirea tranzacțiilor uh, intercomunitare ar trebui să ducă la o mai bună colectare a la veniturile bugetare, mai ales în această perioadă de constrângeri bugetare, este un lucru foarte bun. Uh, Însă va trebui să discutăm cu ceilalți raportori uh, din umbră câteva puncte. Pentru noi, cred că este important să ajungem la un grad mai mare de încredere, să îmbunătățim uh, cooperarea și schimbul de informații între administrațiile fiscale, astfel încât o adecvată uh, punerea în aplicare a directivei să fie posibilă. În același timp, Comisia ar trebui să stabilească mai bine prioritățile și să susțină această coordonare între administrațiile fiscale naționale. Ar trebui să se creeze o, o rețea care să permită uh, recuperarea TVA uh, pierdută și să fie reglementate, reglementat mai bine statul entităților terțe în plus, nu cred că trebuie să susținem reducerea standardelor în general în statele membre și în fine nu stăm de acord cu propunerea Comisiei de a mări uh, pragul uh, relevant pentru depunerea declarațiilor fiscale legate de TVA lunar. Și aștept cu nerăbdare cooperarea cu ceilalți raportori din umbră, chiar dacă aceștia astăzi nu sunt prezenți. Îți mulțumesc, Molly. Uh, cred că toți uh, dornicii au luat cuvântul. Nu, va, nu voi da cuvântul nimănui la intervențiile spontane. Aș dori să rezum discuția noastră. Este vorba de o modificare a 200 de articole din directiva TVA existentă și principalele elemente ale propunerii se referă la simpli, uh, simplificarea unui uh, portal on, online și altor sisteme de colectare TVA. Raportorul a depus 19 amendamente pentru ca competențele Parlamentului European să fie respectate când vine vorba de obligațiile Comisiei Europene de raportare uh, în fața Parlamentului European. Și dacă nimeni altcineva nu dorește să ia cuvântul, acesta este calendarul. 28, până în 28 noiembrie la prânz pot fi depuse amendamente. În data de 10 ianuarie acesta urmează să fie discutată și uh, votul în ECON este prevăzut în data de 21 ianuarie. Și acum mă tem că trebuie să luăm o pauză de 10 minute pentru a sosi alți uh, și alți colegi. Din păcate, um, a venit iarna și unii au dificultăți să ajungă la timp uh, la Bruxelles. Luăm o pauză de 10 minute, vă mulțumesc. So, dear colleagues, please uh, get seated. We will start point number five. Dragi colegi, trecem la punctul 5. Este vorba de un raport cu privire la regulile privitoare la impozitarea profitului și taxa comună care rezultă din furnizarea anumitor servicii digitale. Este a doua dezbatere pe care o purtăm pe această temă. Ea vizează ambele proiecte de raport. Un mic rezumat în ce privește raportul Rozati cu privire la prezența digitală semnificativă, au fost înaintate 28 de amendamente, din care 14 aparțin raportorului. Majoritatea lor vizează crearea unei legături între fostul CCCTB cu propunerile respective și actualele activități de la nivelul OCDE cu privire la acordurile privind impozitarea, dubla impunere. Este vorba și de uh, cotele, uh, de formulele de cotă și în ceea ce privește introducerea unei clauze de revizuire. Referitor la al doilea raport au fost înaintate 83 de amendamente, din care 29 ale raportorului, majoritatea lor fiind menite să extindă domeniul de aplicare al directivei prin includerea furnizării de conținut digital prin platforme digitale, cum ar fi cele de text, de video, de muzică, și celelalte platforme digitale în domeniul de aplicare, creșterea ratei cotei de uh, TVA și o clauză de revizuire. La ambele se vor organiza reuniuni cu raportorii din umbră înaintea votului pentru a se pune de acord asupra setului de amendamente și, după cum știți, pe 3 decembrie va avea loc votul în comisie. Pentru primul dosar, o soluție pe termen lung, raportor este Darius, Darius Rozati, care este nu departe de noi, întârzie pentru că Auto, avionul a, fost, a avut o întârziere foarte mare și o să-i dau cuvântul colegului care va vorbi despre raportul domnului Rozati. Mulțumesc, domnule președinte. Voi citi notele domnului Rozati, care mulțumește domnului Tang și din umbră, raportorilor din umbră pentru colaborarea fructuoasă Domnul Rosati mulțumește și secretariatului pentru eforturile depuse pe marginea acestui dosar. Aproape toate cele 120 de amendamente, inclusiv cele 14 amendamente ale raportului, vin în sprijinul propunerii comisiei. Recunoaștem că marea majoritate a membrilor susțin o soluție pe uh, durată lungă, considerând că aceasta este foarte importantă, cu atât mai mult cu cât trebuie să ținem seama și de faptul că se va ajunge la un acord la nivelul OCDE cu mult mai multă greutate. Uniunea Europeană are nevoie de o soluție pe termen lung, iar statele membre nu ar trebui să adopte soluții unilaterale, ceea ce ar conduce la incertitudine juridică și la o fragmentare a funcționării pieței unice. Ca atare, domnul Rozati mulțumește membrile, mulțumește membrilor pentru cooperare pe marginea acestor chestiuni fundamentale. În același timp, în ce privește amendamentele de compromis, acestea sunt pățite în patru categorii. Primele cu care resping propunerea Comisiei, pe care domnul Rozati propune să le respingem. A doua categorie, cele care exprimă opinii critice cu privire la punctul său de vedere, unde nu se consideră că s-ar putea ajunge la un compromis cu punctul de vedere majoritar. În categoria a treia sunt acele amendamente unde s-ar putea uh, ajunge la compromis, iar în ce privește a patra categorie, se va decide prin vot. Acestea fiind spuse, deja primele ședințe cu raportorii din umbră au avut loc și se pare că se va putea ajunge la un compromis susținut de majoritatea grupului, grupurilor. Sunt 11 compromise unde s-ar putea însă să se schimbe punctul de vedere la viitoarea ședință. Compromisurile vizează domeniul de aplicare al serviciilor, definiția prezenței digitale semnificative, și raportul de punere în aplicare la trei ani după intrarea în vigoare a prezentei directive. În ce privește clauza sunset, ne-am gândit la subiectul caracterului privat al datelor și așa cum spunea domnul Rozati, așteaptă cu mult interes discuțiile care vor avea și vă mulțumește dumneavoastră și mie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ne vom ocupa de cele două rapoarte împreună, ca atare Raportorul nostru pentru cel de-al doilea raport, uh, o soluție pe termen scurt, este Paul Tang, care se ocupă și de soluția pe termen lung. Nu știu dacă doriți să abordați la oaltă cele două declarații, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu prezența digitală semnificativă și raportul aferent al domnului Rozati, și mă voi referi la faptul că reuniunea raportorilor din umbră s-a desfășurat într-un spirit bun, pozitiv, ne-am bazat pe activitatea pe care am desfășurat-o deja în ce privește CCTB-ul și CCCTB-ul, unde am înaintat în ideea că e nevoie de o prezență digitală semnificativă și am făcut uh, recomandări semnificative în acest sens în raport, nu numai la nivelul sistemului de fiscal de impozitare, deci uh, la nivel european, ci și la nivel național. Asta spune și domnul Rozati, cât privește abordarea structurală, sigur că e necesară. Discutăm evident și despre domeniul de aplicare al prezenței digitale semnificative și considerăm că s-ar cuveni incluse uh, serviciile digitale, iar statele membre ar trebui să încredințeze Comisiei un mandat pentru uh, a negocia un uh, acord de mm, evitare a dublei impuneri în numele lor și în ceea ce privește problema aceasta a impozitării a prezenței digitale semnificative. Lucrăm însă într-un spirit foarte bun, așa cum am făcut-o în numele Parlamentului European și pe celelalte două chestiuni, CCTB și CCCTB. Vom continua reuniunile cu raportorii din umbră. Nu numai, ne vom ocupa nu numai de uh, prezența digitală semnificativă, ci și de celălalt subiect, DST, care uh, trebuie privite, cele două subiecte, deci, trebuie privite la oaltă. Pentru a se evita o povară fiscală inechitabilă, inclusiv asupra giganților din domeniul digital. Știm că se va desfășura un Consiliu Ecofin și că se va lua o decizie, iar noi vom vota, acest Ecofin va avea loc pe 4 decembrie, în timp ce noi vom vota pe 3 Deocamdată n-am început însă ă, reuniunile cu privire la DST, la nivelul raportorilor din umbră. Este foarte clar că avem o abordare digitală, dar trebuie să ne gândim la o abordare provizorie pe marginea DST. Dezbaterea însă reală este cu privire la domeniul de aplicare. Vrem să se includă conținuturile digitale la amendamentele 30, 32 și 34 Apoi, mai mulți eurodeputați sau au depus uh, amendamente cum ar fi 131, 134 și 136, care duc la o creștere a domeniului de aplicare. Deci o bună parte din europarlamentari consideră că ar fi util să se extindă domeniul de aplicare. Actuala propunere a Comisiei se aplică Facebook, dar se pune întrebarea dacă se aplică și altor platforme mai mici. Se pare că, de exemplu, unei platforme precum Netflix nu s-ar aplica. Apoi s-a discutat și despre praguri. Au fost uh, membrii care au propus eliminarea pragului de 750 de milioane de euro. A fost o propunere din partea lui Esther de Lange de a se reduce pragul, ceea ce se cuplează cu propunerea de a se face o distinție între firmele mari și cele foarte mari, ceea ce mie mi s-a părut interesant. Ea propune Esther de Lange să existe o rată, o cotă de 3% între 35 de milioane și 100 de milioane și 5% peste 100 de milioane. Uh, cu uh, deci o împărțire, o categorisire a firmelor între mari și foarte mari, asta propune Esther de Lange și a fost un amendament neașteptat, dar uh, în același timp pe care îl vedem cu ochi buni, pentru că vrem să introducem măsuri provizorii, însă măsuri care vizează firmele foarte mari. Vrem însă să evităm situația în care să afectăm cumva din greșeală, fără să ne propunem acest lucru, startup-urile care cresc foarte repede. Deci, iată o propunere interesantă. Discuția cu privire la praguri cam în jurul acestei idei se învârte. Și acum, uh, în ce privește clauza de caducitate, de încetare efectelor, așa cum arătam și în prezentarea introductivă, în așteptarea unei soluții structurate, aceasta este o soluție uh, provizorie și atunci mi se pare cât se poate de logic să facem această legătură cu clauza sunset, uh, să facem deci o legătură între CCCTB și STP, pentru a determina sistemele de impozitare de la nivel european și național să țină seama de prezența digitală semnificativă. Pentru ca, la momentul cuvenit, să poată să se uh, să elimine această măsură provizorie și să o treacă la măsura definitivă. Deci, cam acestea sunt propunerile noastre menite să corecteze problemele de echitate care există în prezent. Mulțumesc foarte mult în numele PPE, Gabriel Martin, care va fi înlocuit de doamna Montanie. Vă rog. Cu microfon. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să le mulțumesc raportorilor pentru activitatea lor și pentru propunerile făcute și îmi cer scuze în numele domnului Mato, care nu poate fi alături de noi, fiindcă este plecat într-o misiune de pescuit um, ca coordonator, coordonator PPE. Uh, el, uh, pentru um, el, un cadru de impozitare modern este important uh, pentru a deschide calea digitală pentru persoane în această piață de 500 um, de milioane de consumatori și este de părere că Parlamentul European, uh, dat fiind acest context, trebuie să fie realist și să vadă cum poate contribui în mod constructiv la dezbaterea care are loc acum în Consiliu. Și susține că fiecare companie trebuie să plătească ce trebuie, acolo unde trebuie, și că obiectivul ar trebui să fie acela de a găsi o soluție urgentă pentru a garanta faptul că toate felurile de companii plătesc impozitele ce le revin în uh, economiile europene și se stabilește un șir de competențe uh, și, și un, un context echitabil pentru companiile tradiționale. Există patru aspecte importante. În primul rând este vorba despre, fapt, despre serviciile care trebuie impozitate astfel. Apoi, nivelul de 3% propus de comisie. Este un al doilea aspect. Și în al treilea rând, o, uh, această clauză de revizuire semnificativă și, în al patrulea rând, uh, trebuie să garanteze că această măsură este uh, um, temporară și în momentul în care vom avea un sistem bine pus de punct, va fi înlăturată. În ceea ce privește primele două puncte, domnul Maton nu este de acord cu propunerea raportorului și consideră că extinderea sferei de aplicare și um, majorarea impozitelor sunt măsuri care trebuie să fie analizate cu mare atenție. Unele state membre, cum ar fi Spania, de pildă, deja fac propriile lor propuneri și nu au majorat nici impostul, nici nu au uh, extins sfera de aplicare. A hotărâ um, să modificăm impozitul sau sfera de aplicare se poate face, dar e nevoie de un studiu impact pentru a garanta faptul că aceste măsuri sunt proporționale. Parlamentul nu poate să ia această decizie fără să se asigure că știe foarte clar care vor fi consecințele. Ar putea, deci, cere Comisiei, printr-o clauză de revizuire foarte strictă, să evalueze și să facă studii de impact pentru a vedea dacă aceste măsuri sunt într-adevăr viabile sau vor fi viabile. Iar în ceea ce privește al patrulea punct, domnul Mato consideră că este extrem de important să se ducă mai departe eforturile de a găsi o măsură definitivă și ca impozitul digital să nu fie decât o propunere temporară. În final, Trebuie subliniată importanța Parlamentului în acest proces și faptul că rolul nostru trebuie să fie acela de a ne aduce o contribuție constructivă la această dezbatere, conștienți fiind de, compli- de aspectele complicate care se manifestă în Consiliu. Trebuie să ne asigurăm că această măsură ne consolidează piața unică digitală și că unele state membre nu vor hotărâ să-și aplice propriile mă- măsuri uh, în um, timpul în care alte state membre um, fac propuneri în acest sens. Mulțumesc în continuare și mulțumesc întregii echipe de negociere. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În numele ECR, Ashley Fox este raportor din umbră pentru cele două rapoarte, dar nu e nimeni de față din partea ECR. Așadar îi voi da cuvântul domnului Tremosa Mulțumesc foarte mult în calitatea de coordonator. Uh, iau cuvântul pentru a-l înlocui pe domnul Peter Ieze, care nu este la Bruxelles. În ceea ce privește prezența digitală semnificativă, Peter Ieze salută activitatea desfășurată de raportor în acest dosar, Ideile sale s-au regăsit într-o serie de amendamente chiar ale raportorului, așa cum le-a exprimat în ultimele ședințe. Domnul Iezec este în mod deosebit interesat de faptul că s-a pus accentul pe asigurarea că criteriile pentru stabilirea domeniului de aplicare al SDP sunt atent cântărite, astfel încât să se asigure o soluție pe termen lung cât mai corectă și echitabilă. Raportorul este de asemenea bucuros de faptul că lucrăm pentru a ne asigura că soluția pe termen lung va uh, asigura integritatea IMM-urilor. lui salută așadar sugestia făcută de către colegi prin care se solicită comisie să evalueze dacă tipurile de servicii care intră sub incidența prezente directive uh, nu trebuie reevaluate la trei ani după intrarea în vigoare. Este gata să continue discuțiile la viitoarele reuniuni și are toată încrederea că soluția la care se va ajunge va fi, uh, va fi uh, disponibilă cât mai curând. Apoi, în ce privește cel de-al doilea raport, uh, Așa cum a spus domnul Peter Iezec în schimburile de opinii precedente, salută rapoartele, salută modificările aduse în raport, precum și ideile exprimate de domnul raportor și de raportorii din umbră pe acest dosar. Salută în special anumite elemente prezentate la ultimele ședințe, în primul rând, faptul că criteriile pe baza cărora se stabilește domeniul de aplicare și definiția uh, este, sunt adecvate astfel încât nu cumva întreprinderi care n-ar trebui să intre în domeniul de aplicare să se întâmple să fie vizate de acest act. De asemenea, faptul că se va face o evaluare de către comisie sugerează domnia sa să se facă la această evaluare la 2 și nu la 3 ani, așa cum se sugerase anterior, după intrarea în vigoare. Domnul Iezec salută faptul că raportorul este de opinie că impozitarea se limitează la companiile cu o sumă totală de venituri a veniturilor, a profitului de peste 750 de milioane de euro, lucru care ar reduce impactul asupra IMM-urilor, însă amendamentele depuse de anumiți colegi de a se include în această definiție a persoanei impozabile cei, și cei care au peste 25 de milioane de euro ca profit în Uniunea Europeană într-un an, riscă să creeze probleme pentru anumite state membre, întrucât ar face definiția prea împovărătoare. După părerea domnului Iezec, ar trebui să ținem seama de faptul că această directivă reprezintă o soluție provizorie, motiv pentru care domnul Iezec nu își va da acordul decât pe marginea menținerii DST, decât eh, eh, doar pentru acele companii care înregistrează 750 de milioane de euro profit la nivel internațional. Și în fine, domnul Iezec își exprimă dezacordul cu privire la un amendament înaintat recent de câțiva colegi, sugestia respectiv de a se stabila, a stabili această rată de impozitare la 5% pentru companiile care registrează venituri de peste 100 de milioane de euro. Consideră că această propunere nu va putea fi acceptată de statele membre, de o serie întreagă de state membre din Consiliu, pentru că nu își vor permite să uh, facă un astfel de compromis până la sfârșitul anului. Încurajează de aceea și alți uh, membri ai Parlamentului European de a se menține stabilirea cotei de impozitare, așa cum propune Comisia, și anume la 3%. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc că ne-ați transmis punctul de vedere al lui Peter Iezec. Eva Jolie este uh, Uh, raportor din partea verzilor. Molly Scott însă va vorbi în numele său. Mulțumesc foarte mult! Eva lucrează la ambele rapoarte. În ce privește raportul domnului Rozati, mulțumește pentru activitatea desfășurată până în prezent și semnalează câteva elemente cheie. Mai întâi, Verzi consideră că este foarte important ca odată ce se va fi stabilit o definiție a prezenței digitale semnificative, aceasta să fie cuprinsă în toate tratatele bilaterale Altminter vor rămâne niște viduri legislative. În acest sens au înaintat amendamente pentru a cere Consiliului să uh, încredințeze un mandat Comisiei, să renegocieze aceste tratate cu țările terțe respective, astfel încât să avem un uh, mediu fiscal coerent. Și am apreciat foarte mult ca domnul Rozati să ține seama de această propunere. Ce privește clauza de caducitate, soluția pe termen scurt trebuie să se aplice numai odată ce se vor fi adoptate ambele directive și privind privind uh, CCCTB și privind prezența digitală semnificativă. Dacă ar fi numai aceasta din urmă, atunci nu s-ar mai stabili, uh, nu ar mai fi corect aranjamentele fiscale adecvente și ar exista posibilitatea de fraudă. Apoi, în ce privește faptul că nu suntem de acord la nivel politic, o impozitare la nivel minim în ce privește impozitarea veniturilor companiilor, uh, ne temem că ar crea probleme. Cam atât în ce privește raportul Rozati, iar în ce privește raportul Poltang, mulțumește lui, mulțumește lui domnului Tang pentru uh, activitatea de până acum, iar în ce privește extinderea propunerii ca să cuprindă și Amazon și Netflix, am vrea să înțelegem care, este, uh, care, sunt, care sunt argumentele. Uh, E foarte greu să se facă distinții, așa cum sunt cele propuse, între uh, diferitele tipuri de platforme în această nouă lume digitală care evoluează foarte rapid. În ce privește acele cote de impozitare de 3 și respectiv 5%, în propunerea comisiei și noi suntem de părere că cifrele propuse sunt prea conservatoare. Apoi, nu suntem de acord cu toți ceilalți raportori din umbră în ce privește eliminarea pragului de 750 de milioane de euro. Am dorit să se mențină cel de-al doilea prag uh, cu privire la veniturile din serviciile digitale. Pragul propus inițial este un prag foarte mare, de aceea nu considerăm că ar putea să afecteze companiile mici. Și în ce privește uh, ultima chestiune pe care voia să o semnaleze doamna raportor, uh, consideră că ar trebui făcută presiune asupra Consiliului pentru a se adopta cât mai curând aceste acte legislative și ar trebui să ne folosim de articolul 117 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ca bază juridică, lucru care ar permite adoptarea prin codecizie și cu majoritate simplă Comisia Juncker a promis Parlamentului European că va lua măsuri în domeniul fiscal în baza articolului 116 și considerăm că acesta este o ocazie bună ca Comisia să se țină de cuvânt. De aceea, sperăm să ajungem la un acord cât mai ambițios pe marginea acestor două rapoarte importante și sperăm că Parlamentul va putea demonstra că poate ia măsuri rapid în acele domenii în care, din păcate, statele membre continuă să blocheze progresul în cadrul Consiliului. Mulțumesc foarte mult! Lipsesc raportorii de la F și D, ENF și GUE. Așadar, doresc să știu dacă vrea cineva să se scrie la intervențiile spontane. Nu văd să existe intervenții. Paul, vrei să reacționezi? Da, foarte subțin. vreau să reacționez la cele spuse de reprezentanții raportorilor din umbră, observațiile binevenite. Cât privește DST, Cred că ar trebui să preferăm situația în care țările eu cred că ar trebui să ținem seama de faptul că există țări care preferă să meargă pe calea proprie. Ori noi ne dorim să avem o soluție la nivel european. Ceea ce vrem să obținem în final este o <clears throat> condiții egale pentru toată lumea. De aceea trebuie să discutăm și despre cota de impozitare și despre domeniul de aplicare. Dacă vom cere însă un, uh, o evaluare de impact, uh, intrăm în ape necunoscute, așa că o să fie foarte complicat. Unii spun că e nevoie de o revizuire rapidă, alții însă vor o întreagă evaluare de impact. Dacă vrem să mergem în această direcție, riscăm să aducem și Statele Unite la masa discuțiilor. Să nu uităm în ce privește BEPS, Primul subiect de discuție a fost impozitarea economiei digitale. A fost un punct amânat în dezbateri. Deci trebuie să ne asumăm acest rol de lider și să facem, uh, să, să facem în așa fel încât să, Uniunea Europeană să se constituie într-un lider care propune soluții la nivel internațional. Și în fine, încă o dată, cred că trebuie să facem foarte multe progrese și în ce privește prezența digitală semnificativă și în ce privește CCJTB, unde avem nevoie unde se, de, de un, o formă de codecizie cu vot cu majoritate. Pentru că firmele, corporațiile cu care avem de-a face sunt foarte, foarte mari. De aceea avem nevoie de o Uniune suficient de puternică încât să poată să ia măsuri. Dacă nu avem una, chiar și dacă nu există unanimitate, să existe posibilitatea votului cu majoritate, nu neapărat cu uh, unanimitate. Mulțumesc foarte mult, Ala. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, să vă mulțumesc foarte mult uh, că mă exprim după, chiar și după ce a vorbit raportorul, dar o să o fac în limba franceză. Voiam să mă alătur celor spuse de Paul Tang. Trebuie să înțelegem că în ce privește proiectul DST, situația este urgentă, fiindcă sunt state membre care deja s-au apucat să pună pe picioare legislație la nivel național, ceea ce este absurd Sigur că impozitele vor fi simbolice. Altminteri, țările acestea ar descuraja investițiile în sectorul digital pe propriile teritorii. Și așa cum explica și Paul, interesul nostru, și cum spuneați și dumneavoastră, domnule președinte, interesul nostru este să avem un sistem fiscal unic, comun în acest domeniu. Pentru că e și o tehnologie nouă și avem și un, am avea și un sistem fiscal nou, unic, în întreaga piață unică. Ce aș mai adăuga eu aici este un lucru pe care l-a spus și Paul Tang. În ce privește studiile de impact, sigur că vom avea nevoie de studii de impact, dar nu vom avea așa ceva. Statele membre nici măcar pe asta nu vor să-și dea acordul la Consiliu, ceea ce sigur că e rău. Asta ne determină pe noi să facem propuneri fără a ști care vor fi consecințele concrete. Însă dacă vorbim despre un impozit al cărui randament n-ar depăși câteva miliarde de euro la scara întregii Uniunii Europene, cel puțin în cazul Franței, înțeleg că ar fi vorba de mai puțin de 500 de milioane de euro uh, profit pe an, atunci uh, consecințele economice nu or să fie chiar catastrofale. Sigur, nici avantajele nu vor fi chiar așa considerabile. De asemenea, și în cazul DST, și în cazul uh, propunerii pe termen lung, așa cum s-a arătat în raport, dorința ca OCDE-ul uh, să se pronunțe înaintea Uniunii Europene pe această taxă înseamnă să amânăm discuțiile E ca și când s-ar spune că nu vrem impozit, practic. Acum niciun an, americanii au adoptat o reformă fiscală majoră care vizează impozitarea directă în țara lor și vizează și întreprinderile, și, și persoanele fizice și întreprinderile. În primul caz, Asta pe noi nu ne interesează, dar în ce privește persoanele juridice, sigur că ne interesează și pe noi și au avut o dezbatere la OCDE și cu noi, Uniunea Europeană și cu alții, înainte de a lua o decizie definitivă cu privire la reformarea propriului sistem fiscal în Statele Unite. Deci dacă vrem să avem o discuție și cu Statele Unite și cu alții la nivel mondial, la nivelul OCDE, atunci avem nevoie de propriul nostru sistem european, de propria noastră poziție și abia atunci vom putea negocia pe picior de egalitate, altminteri nu vom avea sistemul nostru propriu, ci vom fi obligați să urmăm ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt de acord cu voi și anume că trebuie să devină realitatea această propunere. Este foarte important. Din punct de vedere al uh, echității pieței, a politicii fiscale și a rolului pe care jucăm noi în lume și sper, deci, că activitatea grupului de raportor și raportor din umbră va fi de folos și că Parlamentul va ajuta la obținerea de progres la Consiliu. Vă mulțumesc tuturor pentru această discuție. Uh. Avem uh, acum uh, un următor punct pe ordinea de zi, dar ar fi bine să facem o pauză de 10 minute până mai uh, vin colegii noștri și revenim după pauză cu raportul doamnei Sander. Thank you and start in, uh, in uh, 12 minutes. Deci ne revedem peste 12 minute.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 Now, now we have 20 minutes dedicated to point number 7. Avem acum 20 de minute pentru punctul 7, este promovarea piețelor de creștere pentru IMM-uri. Raportor este Anne Sandra de la PPE, este vorba de uh, perioada um, analizei amendamentelor acum, dar dau imediat cuvântul doamnei raportor pentru a vă explica mai bine decât mine despre ce e vorba. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor raportori din umbră pentru amendamentele înaintate și, în egală măsură, pentru discuțiile și uh, activitatea derulată împreună până acum. Acest text, care se referă la Piața de creștere pentru IMM-uri este o șansă um, care ne-ar permite să um, facem să avanseze aceste platforme specializate pentru IMM-uri în Europa. Până acum, numai trei platforme s-au creat. Este important, deci dacă vrem să încurajăm această mișcare, să avem uh, mai multă flexibilitate pentru a atrage mai multe IMM-uri pe aceste piețe, dar și pentru a pune la punct noi platforme. Așa cum v-am reamintit, IMM-urile reprezintă uh, peste 98% din întreprinderile europene și au jucat un rol foarte important în ceea ce privește lansarea economică după criză. Dacă noile programe pentru IMM-uri există totuși în Europa, cel mai adesea nu uh, putem să ținem cont de trăsăturile specifice ale IMM-urilor și mai ales în textele financiare, unde există prea, unde sunt propuse prea uh, puține avantaje, fiindcă există întotdeauna riscul de fragmentare. Da, în, înțeleg această îngrijorare, dar este mm, imperios să putem să aducem îmbunătățiri mai semnificative, ceea ce se prevede în acest text. Dacă îmi dați voie, dat fiind că am înregistrat un oarecare progres și am avut deja două reuniuni cu, la, cu raportorii din umbră, umbră, cu o reuniune tehnică chiar în această după amiază, și uh, aș dori să vă spun câteva cuvinte despre modul în care uh, au progresat discuțiile și am înregistrat un progres frumos, mai ales în ceea ce privește subiecte cum ar fi contractul de lichidități, de pildă, sau uh, uh, clauzele de revizuire care se referă la uh, diversele legislații sectoriale. Am încercat să um, precizăm niște lucruri, fiindcă un, pe alocuri existau niște zone cenușii în legislație. La ora actuală, aș spune că a mai rămas uh, o chestiune pendinte care se referă la listele de uh, uh, inițiați care trebuie să fie furnizate autorităților competente și în ceea ce privește explicațiile și justificările pentru um, un, o colectare de informații privilegiate. Există două puncte de vedere, nu, nu cred eu că o să le reușesc să le împac. Este, pe de o parte, se spune că aceste informații trebuie să poată fi avute de companie și furnizate autorității competente naționale la solicitarea acesteia, iar uh, un alt punct de vedere susține că aceste informații trebuie să fie trimise în mod sistematic. Acestea sunt uh, cele două direcții de uh, gândire, cele două păreri și puncte de blocaj. Eu vreau să facem așa încât informațiile să fie furnizate la cerere, fiindcă dacă sistematizăm transmiterea de informații către autoritățile competente, ei bine, vom avea reguli mai stricte pe uh, piețele de creștere pentru IMM-uri decât pe piețele reglementate care sunt pentru alte feluri de companii. Dacă vrem să să flexibilizăm uh, și să stimulăm uh, mediul pentru IMM-uri, nu putem să facem acest lucru. Iată, deci, cele două aspecte care mai rămân de discutat și de lucrat uh, și poate un al treilea s-ar referi la praguri fără să ne atingem de prospectus și de MIFID, două aspecte pe care le vom mai discuta și nu s-au oprit lucrurile aici. Mâine ne vom întâlni cu uh, raportorii din umbră, dar de, încă de acum uh, vreau să le mulțumesc. Thank you very much for your report and also information about Mulțumesc pentru informațiile oferite și pentru raportul tău. Nina Ghilis, raportul din umbră de la SCD. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și lui Anne pentru acest raport și pentru prezentarea făcută. Mulțumesc și comisiei pentru această propunere. Cred că este un pas înainte în ceea ce privește accesul la finanțare pe piețele de capital pentru IMM-uri și uh, acest lucru uh, și l-a dorit grupul meu și l-a susținut uh, încă de la directiva Prospectus, uh, unde am uh, inclus, um, unde s-a inclus acest element la cererea noastră. Așa cum a spus deja Anne, a avut mai multe reuniuni de grup destul de lungi și mă bucur că amendamentele mele au fost acceptate uh, și sau se regăsesc în uh, compromisurile domnului raportor. Scopul acestor aceste amendamente era să mă asigur că există o echilibru între acces la finanțare pe de-o parte și protecția investitorilor pe de cealaltă parte. Și cred că la compromis uh, am ajuns la un echilibru adecvat sprijin în egală măsură eliminarea poverii administrative inutile. În același timp, este important uh, ca autoritățile competente naționale să rămână implicate și să fie informate pe uh, suportul digital. Iar un punct care, după părerea mea, este cel, care este cel mai controversat, după părerea mea, în acest raport, se referă la definiția IMM-urilor. Da, înțeleg nevoia de a spori uh, pragul uh, de la MIFID. Înțeleg argumentele pentru, dar mă îngrijorează într-adevăr faptul că se trece de la 200 de mii de la milioane la 250. Uh, și din acest punct de vedere, grupul nostru ar um, recomanda mai multă prudență, fiindcă MIFID-ul, iată, Uh, acum uh, intră în vigoare și schimbăm definițiile noi fără să ne gândim la implicațiile pe care le va avea acest lucru în alte părți. Și da, vreau să existe mai multe stimulente pentru a ne asigura că cât mai multe IMM-uri cu putință au acces la piețele de creștere pentru IMM-uri. Însă, în unele state membre, dacă uh, ajungi la cifra de 750, chiar la 500, acolo deja e vorba despre uh, mar, majoritatea organizațiilor din acea țară. Deci s-ar, uh, s-ar uh, pierde echilibrul, s-ar dezechilibra lucrurile. Nu este vorba doar de împiedicarea accesului pe piețele de creștere, este vorba în egală măsură de faptul că se poate duce la subminarea tot ce am făcut noi în ceea ce privește combaterea eviziunii fiscale, fiindcă am creat lacune și, în egală măsură, s-ar crea confuzie în ceea ce privește eligibilitatea, mai ales în ceea ce privește proiectele de finanțare BEI. Deci, dacă se operează schimbări la cifre, trebuie să ne asigurăm că sunt limitate la acest domeniu și că nu se face acest lucru în detrimentul finanțării uh, IMM-urilor mai mici, fiindcă acesta este un pericol. Deci acesta este un compromis cheie care trebuie să-i dăm de capăt la următoarea reuniune de grup, noi. Uh, acestea fiind spuse, vă mulțumesc încă o dată și aștept cu nerăbdare să finalizăm um, acest dosar. Mulțumesc, Nina! De la ECR nu e nimeni. Nu e nimeni, dar îl aveam alături de domnul Tremos, raportor din umbră de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, doamnei Sander pentru activitatea sa și pentru spiritul său de colaborare de care a dat dovadă cu ceilalți raportori din umbră și o să vorbesc engleză acum. Pentru că franceza mea nu e destul de bună. Deci noi venim din diverse circunscripții, uh, Uh, unde IMM-urile reprezintă baza uh, întreprinderilor, uh, eu fiindcă reprezint um, fiindcă, înțele- fiindcă vin din Catalunia, unde, unde avem un număr impresionant de IMM-uri și este foarte important, deci, ca IMM-urile să aibă acces adecvat la finanțare. Uh, Așa cum a spus Nina, cum a făcut-o și Nina, vreau să mulțumesc uh, Comisiei, fiindcă, a, fiindcă se dorește sporirea accesului la piețele de capital a acestor IMM-uri. Și, în egală măsură, trebuie să ținem cont de faptul că nu e, că IMM-urile nu au uh, posibilități uh, egale în toată Uniunea Europeană. În țările din nordul Europei, de pildă, există alte posibilități de acces la finanțare, uh, decât în sudul Europei. În sudul Europei problema este că multe IMM-uri au uh, adesea numai o singură sursă de finanțare, creditul bancar. Iată de ce avem nevoie de directive și de inițiative ca aceasta pentru a armoniza situația și pentru a lărgi, pentru a răspândi bunele practici în întreaga Europa. Acum, în ceea ce privește compromisurile, la compromisul A vreau să vă spun că noi dorim uh, ca ESMA să aibă un rol uh, mai puternic, fiindcă experiența sa poate să fie extrem de utilă comisiei. Liberalii sunt de acord cu toate compromisurile, ne bucurăm uh, faptul că doamna raportor a dat dată foarte multă bunăvoință, dar la compromisul B am dori la reuniunea de mâine să mai discutăm despre acest lucru, fiindcă pe, pentru noi era mai, bun, mai bun documentul anterior. Și la compromisul C considerăm că, așa cum a spus Nina mai devreme, nu dorim să instituim o povară administrativă suplimentară pentru IMM-uri în cazul în care ar exista aceste cerințe suplimentare cu privire la accesul la finanțare. Trebuie deci să se clarifice lucrurile aici, la compromisul C, dar în rest uh, toate bune și frumoase și la compromisul uh, E ne bucură că s-au introdus uh, sau titlurile de valoare baza, de, bazate pe emitere de capital și um, Haideți să discutăm mâine și să sperăm că vom ajunge la o înțelegere și vom putea să ne să sprijinim acest raport cu totul. Uh, mulțumesc, domnule Tremosa. De la Verzi uh, nu e nimeni, dar de la GUE, doamna Lopez Bermerova a luat cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc uh, doamnei Sanders pentru activitatea sa și pentru modul în care a încercat să ține cont toate punctele de vedere pentru un subiect atât de complex. Faptul că nu prea sunt folosite aceste instrumente nu se va îmbunătăți prin niște îmbunătățiri tehnice. Trebuie, ar trebui să aibă loc o schimbare de, de, la nivelul uh, modului în care este conceput acest uh, program. Deci așteptările aici au fost dezamăgite. Aceasta este încrederea, aceasta este dorința IMM-urilor în ceea ce privește mecanismele de finanțare. Uh, și acest lucru reprezintă un risc în ceea ce privește menținerea proprietății companiilor. De ce trebuie să se pună accent, uh, mai ales în ceea ce privește comunicarea și informarea, asupra uh, acestor elemente importante și să se, să se consolideze mecanismele care garantează faptul că proprietatea nu va fi pusă sub semnul întrebării în momentul în care se accesează această finanțare. Pe de altă parte, ei bine, cred că se întâmplă un lucru foarte normal și anume ne, avem, suntem de părere că definiția IMM-urilor trebuie să facă referire la acestea și să, să fie foarte clar cine sunt IMM-urile și cum pot avea acces la acest instrument. O mm, extindere nejustificată a sferei de aplicare uh, în ceea ce privește companiile care pot avea acces la această finanțare, poate mm, să pericliteze acestui proiect și să creeze riscuri de transparență și de control în această piață specifică. Și, nu în ultimul rând, este foarte util să se ușureze sarcina administrativă și uh, să se sublinieze rolul uh, Autorității de Reglementare Publice Naționale, pentru că dorim să, ca această piață să fie sigură, reglementată și să slujească interesului IMM-urilor și interesului general. Acestea sunt uh, îngrijorările pe care le avem noi în linii mari, dar bineînțeles vom colabora strâns pentru a ne asigura că se va ajunge la un rezultat mulțumitor. Mulțumesc foarte mult. Ultimul raportor din umbră de deci, ce a luat cuvântul dorește să ia cuvântul doamna raportor. Nu, nu am observații. Le mulțumesc colegilor și ne vedem mâine pentru a continua discuțiile pe marginea acestui subiect. Vreau să vă spun uh, că um, vă mulțumesc foarte mult pentru această deschidere către cooperare și sigur veți ajunge la uh, uh, rezultate. Votul va avea loc um, pe 3 decembrie în comisie și apoi la plenară urmează să anunțăm data. Și acum mergem mai departe, fără niciun fel de întrerupere, la, trecem la punctul 8, programul Fiscalis pentru cooperarea în domeniul uh, impozitării. Raportul este în Gigold, este vorba despre o analiză a amendamentelor acum. S-au înaintat 35 amendamente de către raportor și 77 de amendamente de la ceilalți colegi. Mi s-a spus că uh, se lucrează acum la compromisuri, însă acum dau cuvântul imediat raportorului nostru, după care raportorilor din umbră. Domnule Gigold, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să vă informez că am, am trimis uh, compromisurile și am înregistrat progres semnificativ. Din punct de vedere politic, este un raport cam plictisitor care, ceea ce nu se poate spune despre acest subiect, nu este deloc plictisitor. Aici, în tra- buna tradiție a Parlamentului European, noi încercăm să ajutăm Uniunea Europeană să combată evaziunea fiscală, frauda fiscală, evitarea uh, plătirii impozitelor. Uh, și uh, în, în acest sens vreau să vă spun că amendamentele se îndreaptă în aceeași direcție. M-a bucurat foarte mult faptul că pe întreg eșichierul politic uh, am, uh, o să mă rog, cu, cu o excepție despre care o să vorbesc mai târziu, a existat sprijin pentru principalele idei din acest uh, raport fiscalis. Uh, au avut loc consultări cu părțile implicate care au dus la unele retușări, dar în linii mari toate propunerile cheie s-au bucurat de sprijin și eu am preluat sugestiile și îmbunătățirile aduse de colegi uh, nu uh, a existat prea multă controversă în ceea ce privește sporirea transparenței proiectului și um, asigurării faptului că prioritățile politice stabilite de noi aici, cum ar fi de pildă ca în cadrul uh, comisiilor noastre speciale, că se oglindesc acestea în finanțarea cooperării uh, Uh, uh, în ceea ce privește cooperarea sporită între autoritățile fiscale și că există convergență uh, în ceea ce privește majorarea bugetului și alinierii propunerilor bugetare cu CFM-ul per total. Vreau să vă spun că grupul ECR, din păcate acum văd că nu este nimeni de la ECR în sală, am fi putut să discutăm puțin pe baza, pe baza acestui punct ei nu au vrut să sprijine țările în curs de dezvoltare pentru a se asigura că pot participa la uh, um, sistemele sisteme de schimb de informații multilaterale, un lucru foarte important, fiindcă lumea dezvoltată are un schimb de informații digitalizate, acum iar unele țări se confruntă cu probleme și Uniunea Europeană, Europa ar putea să dea o mână de ajutor, dat fiind experiența pe care o are în acest domeniu și, bineînțeles, depășind uh, granițele Uniunii Europene 27-28 de state membre și ECR-ul nu a fost uh, de acord nici cu lista de subiecte prioritare pe care am stabilit-o aici și care apoi reprezintă și uh, o, o orientare către atingerea priorităților din cadrul programului Fiscalis. Din păcate, deci, um, cei care au ridicat uh, cele mai multe semne de întrebare prin amendamentele lor nu sunt aici, dar acestea fiind spuse, vreau să vă anunț că vom avea o reuniune a raportorilor din umbră pe 20 noiembrie și uh, dat fiind, uh, dat fiind acordul la care s-a ajuns, eu am propus să fie mai degrabă o reuniune a asistenților și apoi, dacă nu există probleme, să votăm pe 26 noiembrie, după care se va ajunge în plenară, dat fiind că este unul dintre dosarele CFM. Deci mă bucur foarte mult că mă bucur foarte mult că noi încercăm să stabilim standarde, norme bune pentru celelalte comisii care au dosare de la CFM, deci să ne mișcăm rapid, pentru că este util uh, să se întâmple așa ceva. Fiscalis este un program extrem de folositor care și-a dovedit plus valoarea și ne bucurăm că ne putem aduce contribuția pentru a-l îmbunătăți și mai mult. Mulțumesc! Much for presenting. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați prezentat acest raport uh, plictisitor, dar foarte important. Nu sunt sigur dacă Alain ia cuvântul în numele PPE-ului, pentru că domnul Stolojan nu este prezent. Cu plăcere Aș face acest lucru, dar nu cunosc punctul de vedere al domnului Stolojan. Vreau doar să precizez că sunt în acord perfect cu cele prezentate de raportor. Cred că, de-al domnul raportor dă dovadă de simțul umorului atunci când spune că acest subiect este, din punct de vedere politic, de o importanță majoră. Eu cred că acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă, în cursul mandatului actual, uh, vom fi putut să ducem la realizarea de progrese reale în ce privește combaterea fraudei fiscale și a optimizării fiscale, prin instituirea de norme europene comune care să poată să meargă chiar până la nivelul CCCTB. Dacă numai atâta vom fi făcut, cred că tot va însemna că mandatul nostru a fost de succes. Perfect. Îți mulțumesc, Alan, pentru intervenția ta, chiar dacă nu planificase și acest lucru. Nu știu dacă cineva din partea SCD ia cuvântul. Domnul Baie este raportor. Da, domnul Baie este raportor din umbră și coordonator, în calitate de coordonator o să fiu eu rap- raportorul din umbră al raportorului din umbră. Grupul nostru salută raportul domnului raportor, ne vom, vom analiza posibilitatea compromisului. Sperăm că amendamentele depuse de noi să fie cât mai bine integrate și e important pentru noi, în special legătura cu DAC 3, 4, 5 și 6, problema impozitării întreprinderilor în ce privește și, de asemenea, schimbul de informații, formarea administratorilor. Vrem să, să fim atenți la noile provocări din domeniul software-urilor. Apoi încă o problemă în eliminarea problemelor înregistrate la nivelul cooperării fiscale la nivel european, trebuie să demarăm un proces de reflexie cu privire la o posibilitate de reprezentare fiscală la Bruxelles. În încercarea de a sparge gheața dintre administrații care ținând seama de structura lor, au oarecum tendința de a se simți într-un turn de filde și e nevoie aici de o schimbare de cultură organizațională. Și uh, vom promova amendamentul 114 și articolul 114 și considerentul uh, corespunzător, unde vom propune să existe niște modalități de aducere la oaltă a reprezentanților diferitelor administrații la care între reuniuni să participe și reprezentanții sindicatelor din uh, aceste autorități administrative, pentru că deseori am constatat că sindicatele sunt cele care cunosc mai bine mizele și riscurile unor politici oarecum uh, uh, închise pe care le practică administrațiile respective. De aceea n-ar strica să participe și ei la aceste reuniuni. Noi, pentru noi este important să se realizeze astfel de contacte sistematic, poate cu participarea și a Comisiei Europene și cu participarea reprezentanților noștri de aici din Comisie pentru a alimenta această nevoie de mai bună cooperare. Cred că tocmai de o astfel de cooperare vor avea de câștigat cetățenii europeni în combaterea spălării banilor și aici suntem de acord cu cele spuse de raportor. Iar referitor la procesul de progresele înregistrate de economia digitală, acesta reprezintă un, o sfidare, o, o provocare pe care nu o să o rezolvăm noi prin programul Fiscalis, însă în același timp asta nu înseamnă că Fiscalis nu trebuie să-și adapteze instrumentele la digitalizarea economiei și deci la modificarea condițiilor care ar putea să permită frauda fiscală. Vă mulțumesc, doamna Beres. Uh, așa cum a spus și domnul uh, Gigol, nu este nimeni uh, din partea ICR, dar îl avem pe ambasadorul grupului ALDE în Comisia Econ, domnul Ramon Tremosa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportorul nostru din este Carolina Nachtegal și o să mă adresez în germană colegului și prietenului meu uh, Sven. Carolina m-a asigurat că ai făcut o treabă excelentă și aș dori să te felicit pentru acest lucru. Și acum o să dau citire notițelor uh, lui Carolina. Sven a produs un uh, raport foarte bun și pozitiv. În general, am avut șase obiective urmărite prin amendamentele depuse. În primul rând, prioritatea ar trebui să fie dată acțiunilor uh, legate de statele membre ale Uniunii Europene și dacă bugetul ne permite, ar trebui să putem uh, finanța și acțiuni dedicate țărilor în curs de dezvoltare. De dezvoltare. Al doilea punct pe care mi l-a transmis Carolina se referă la faptul că măsurile antifraudă Uh, luate în mod unilateral de anumite state membre ar putea face ca aceste fraude să se mute în statele vecine. Drept urmare, este nevoie de o coordonare acțiunilor din partea Comisiei. În al treilea rând, trebuie să se ajungă la o armonizare a uneltelor, a instrumentelor de audit, astfel încât acesta să se, auditul să se desfășoare în mod armonios peste tot în Uniunea Europeană. În al patrulea rând, ar trebui să fie sporit uh, bugetul Așa cum am cerut în raportul provizoriu bugetar adoptat săptămâna trecută, în al cincilea rând, dorim să cerem Comisiei Europene să actualizeze lista actelor de punere în aplicare și nu, trebu- și nu trebuie să fie acțiuni duble de raportare, astfel încât statele membre să poată compila toate infor- informațiile relevante într-un singur raport anual. Și Carolina este dispusă și aștept, așteaptă cu nerăbdare colaborarea cu Tina Sven, în reuniunile următoare. Vă mulțumesc pentru modul în care uh, înlocuiți raportorii din umbră. Nu știu dacă cineva dorește să ia cuvântul în numele GUE, nu? Nici din partea ANL nu este nimeni prezent. Cineva dorește să ia cuvântul la intervențiile spontane sau din partea comisiei? Dacă nu, dau din nou cuvântul uh, înapoi raportorului. Sven. Raportor fictiv. Stimate raportor fictiv, drag Alain. Basically, we integrate... Ce dorem să spun este că, de fapt, am integrat toate uh, amendamentele grupurilor care s-au pronunțat, uh, așa cum s-a întâmplat cu amendamentele domnului Stolojan, de exemplu, și în ceea ce privește afirmațiile lui Pervon și numele grupului politic al socialiștilor și democraților, ce pot spune este că uh, sunt de acord cu propunerea voastră de a organiza un asemenea seminar. Însă, din uh, discuțiile anterioare, înțelesesem că se dorește găsirea unei forme cu un caracter mai instituțional și șansa, am, am primit și informația că șansa ca statele membre să accepte o asemenea idee, astfel încât uh, biroul fiscal să devină un pivot care să permită cooperarea între administrațiile fiscale naționale, această idee nu ar fi acceptabilă de statele membre. Și până acum nu am văzut un amendament care să propună acest lucru și mă atrasez acum eh, și ideului grupul politic și de dacă considerați că această idee merită să fie discutată, v-aș ruga să ne o prezentați în reuniunea de marți sau de miercuri. În rest, am integrat eh, amendamentele ALDE cu excepție eh, în amendamentele de compromis, această excepție datorită imposibilității juridice ne propuneți o listă prioritară în actele uh, de nivel 1 care să fie corectată prin actele delegate. Deci fie avem o prioritate în nivelul în, acte, în în uh, textele legislative care nu pot fi modificate prin acte delegate, apoi acte de nivelul 2. Dacă există o chestiune prioritară în textul legislativ, aceasta nu poate fi modificată prin actele delegate sau acte de punere în aplicare de nivel 2. Deci, dar nu știu, poate n-am înțeles eu bine și sunt dispus să discutăm această idee pentru a scurta lucrurile. Sunt sigur că vom coopera foarte bine pe acest uh, dosar pentru ca fiscalii să primească un grad mai mare de transparență și de orientare politică din partea Parlamentului European, pe lângă resursele pe care le merită, pentru că și-a dovedit uh, plus valoarea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc și raportorilor din umbra pentru activitatea lor. Ne dorim ca votul să aibă loc în comisie în data de 27 noiembrie. Am încheiat uh, punctul 8 de pe ordinea de zi și luăm o pauză scurtă de 5 minute. După care cred că reuniunea va fi prezidată de doamna uh, Beres, care a dat curs uh, cererii mele în acest sens. Vă mulțumesc și ne revedem peste câteva minute. Euh, chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux avec... Euh, Dragi colegi, vă propun să reluăm lucrările cu jumătate de minut mai devreme decât uh, stabiliserăm anterior. Punctul 9 este analiza raportului doamnei Nina Gil în ceea ce privește indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ce privește emisiile de dioxid de carbon și respectiv de impact pozitiv. Și Comisia ITRE este mm, sesizată pentru a elabora un aviz pe marginea acestui uh, raport. Există 242 de amendamente depuse, deci avem despre ce discuta. Dragă Nina Ghil, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voiam să vă reamintesc așa care este pe scurt ideea acestui raport și anume aceea de a introduce în mainstream uh, în sectorul financiar uh, aceste acești indicatori de referință. Vrem așadar ca piața financiară să fie adusă, din acest punct de vedere, în conformitate cu acordurile, acordurile de la Paris. Trebuie să avem în vedere și viitorul și să asigurăm consecvența juridică, deci astfel încât și fiscală, astfel încât să existe, deci, uh, în acest sens, uh, o bază de coerență. Trebuie să stimulăm uh, evoluțiile în acest sector. Am constatat că există și niște viduri în ce privește analiza noilor reglementări referitor la sectorul acestor indicatori față de angajamentele asumate prin acordurile de la Paris. Există 200 și ceva de amendamente care au venit în special din partea raportorilor din umbră, dar nu numai, și le-aș împărți în patru grupuri de amendamente mari despre care am discutat noi la nivelul raportorilor din umbră. Primul grup de amendamente se referă la aceste, acești indicatori de referință pentru activitățile cu impact redus sau cu uh, impact pozitiv. Nu există însă un acord real asupra acestor nume neconsiderându-se că neapărat sunt cele mai clare pentru a arăta ce anume conține propunerea. Așadar, noi ne-am gândit că nu e suficient doar numele, ci este important ca numele și definiția să fie uh, foarte clare ca să se evite orice fel de interpretare greșită. În același timp, vrem să uh, facem în așa fel încât durabilitatea să fie introdusă în toate aspectele universului financiar. S-au făcut o serie de propuneri în toate aceste amendamente care au fost depuse. S-a vorbit despre tranziție climatică, de uh, indicatori de referință cu impact negativ, pozitiv, uh, indicatori de referință aliniați la acordurile de la Paris și altele. Astăzi voi distribu- le voi distribui colegilor o propunere de compromis în ceea ce privește numele acesta, ca să vedem dacă ne vom putea pune de acord măcar pe doi sau trei, poate, uh, două sau trei astfel de nume, ca să putem să le analizăm la reuniunea noastră de miercuri. A doua problemă, al doilea grup mare de amendamente, un număr de 25 mai exact, vizează actele uh, delegate către comisie. Noi am hotărât să ștergem orice fel de act delegat către comisie. S-a discutat foarte mult despre nivelul 1 și nivelul 2 cu rolurile aferente în acest sens și aici vom face o propunere de compromis pe care o vom distribui arătându-se că se pot aduce câte definiții vrem la nivelul 1, fără să fim excesiv, să avem un text excesiv de obligatoriu, ci mai degrabă un text pragmatic. Apoi, a treia categorie, 50 de amendamente, vizează anexele. E vorba despre modul în care ar trebui implicată Comisia care ar trebui să fie rolul acesteia, dacă să fie un rol de observator, de model de uh, acordare de licențe? Vorbim despre metode, au fost chiar sugestii că ar trebui lăsat sectorului modul în care să se organizeze din acest punct de vedere, pentru că sectorul are o foarte bună cunoaștere a domeniului. Apoi, în ce privește o a patra categorie, extinderea domeniului de aplicare sau perioadei de tranziție pentru o serie întreagă de astfel de indicatori de referință. Sunt cam trei amendamente pe această temă, două din partea PPE, raportorul meu din umbră și coordonatorul PPE Marcus Weber și un raportor din partea ALDE, Un amendament din partea ALDE, deci. Mă îngrijorează ce se întâmplă în general în ce privește indicatorii de referință în acest regulament, însă nu sunt convinsă că soluția la această problemă se regăsește în dosarul de care vorbim. Știu că s-au depus amendamente foarte asemănătoare și când am vorbit despre revizuirea ESIS. Nu știu în ce măsură colegii din comisie consideră că subiectul acesta trebuie tratat în cadrul acestui dosar, pentru că asta ar fi oarecum problematic. Noi ne dorim mai bună, o mai bună reglementare – în fine, asta e părerea mea și anume că nu ar trebui să abordăm acest subiect în dosarul de față, dar aș vrea să știu și care este părerea colegilor și abia ulterior am să mă pronunț eu și am să vă spun mai pe larg care e punctul meu de vedere pe această temă. Cam atât din partea mea. O să aștept să văd ce au de spus colegii înainte de a vedea ce anume să spun eu mai departe. Mulțumesc, înțeleg că din partea PPE, Ansamberg e înlocuită de Alana Masur. Te rog, Alain. Mulțumesc, doamnă președinte, din umbră. Și eu sunt acum raportorul din umbră al raportorului din umbră. Cred că este o uh, modă în această după amiază și trebuie să facem, să aducem un omagiu lui Jacques Brel, uh, la 40 de ani de când uh, a plecat dintre noi, să-i aducem un omaj lui Jacques Brel care spune nu mă părăsi, uh, voi fi umbra uh, mâinii tale, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, e umbra câinelui tău. În acest spirit al lui Jacques Brel, Vous, euh, le point de vue Am să mă exprim eu și am să fiu umbra lui Ansander. Este vorba de instituirea de indici minim pentru aceste, acești doi indicatori de referință, pentru activitățile cu impact scăzut și respectiv cu impact pozitiv de, eh, dioxid, de emisii de dioxid de carbon în Uniunea Europeană. Trebuie să, să fim atenți să nu Uh, să facem în așa fel încât să aliniem la acordurile de la Paris toate aceste uh, chestiuni din întreaga Uniune Europeană. Ce ne propunem este să reducem emisiile de gaze cu efect de seră și în acest sens nu consider că ar trebui extins domeniul de aplicare al textului, lucru care ar face ca textul să fie greu de înțeles pentru investitori. Comisia, tocmai cum ne-a a adus aminte raportorul, prevede niște măsuri de nivel al doilea, care nu ar trebui să vizeze decât chestiuni strict tehnice, și lucrul acesta cred că este foarte clar prezentat în raport, în cazul în care subiectul devine mai degrabă politic, el trebuie să facă obiectul unei negocieri politice între colegiuitori. Referitor la metodologiile puse la punct de administratorii acestor indici, este fundamental ca ele să fie suficient de flexibile astfel încât să permită inovarea financiară și ajustarea, adaptarea la evoluțiile rapide în sectorul finan financiar durabil. În acest sens, este important să introducem în anexe dispoziții care să ajute la menținerea acestei flexibilități la care s-a referit și raportorul. În prezent, administratorii de indici indici se, sunt localizați în țările terțe în bună măsură și ne aflăm așadar într-o situație în care instituțiile financiare europene nu mai pot să folosească aceste indici. Nu se va mai putea întâmpla acest lucru începând din 2020, ceea ce reprezintă un risc de destabilizare financiară. Prin urmare, este cazul și momentul să analizăm această problemă mai în detaliu. De asemenea, analizând măsurile de la nivelul al doilea prevăzute în textul de față, considerăm că este necesar să arătăm că regulamentul nu se va aplica decât de îndată ce aceste măsuri de nivel 2 vor fi fost publicate. Și, în fine, doamnei Sandări se pare fundamental ca în timp, această perioadă de tranziție către o economie mai durabilă să nu se excludă anumite sectoare. Scopul tranziției acestea este tocmai să determinăm pe toată lumea să adopte comportamente mai virtuoase. De aceea, excluderea din start a unor sectoare ar contraveni abordării înseși propuse de către Comisie. Vă mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Urmează în numele ECR, nimeni nu este de față. Din partea liberalilor este de față raportorul din umbră. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, așa cum am mai spus-o, salut cu toată tăria propunerea comisiei ceea ce înseamnă că am toată încrederea în crearea unui brand european pentru indicator de referință pentru activități cu emisii scăzute sau pozitive de referință. Indiferent de cum stabilim o, numele acestora, el ar putea să reprezinte un efect pozitiv asupra noilor standarde. Eficiența lor va depinde de măsura în care uh, utilizarea noilor indici va fi opțional. Caracterul obligatoriu al acesteia și stabilirea de standarde pentru toate uh, benchmark-urile cu emisii, pentru emisiile scăzute și așa mai departe, nu nu ar fi benefică, pentru că ar uh, prezenta două riscuri. Unu, Ar fi foarte greu de definit ce anume ar intra sub incidența domeniului de aplicare și ar fi foarte greu de ocolit măsurile impuse. În al doilea rând, am riscat să fie uh, stabilim o metodologie prea fixă și în felul acesta să sufocăm inovarea pe piață sau să lăsăm Comisia și autoritățile de reglementare să stabilească ele care sunt benchmark-urile cele mai potrivite și care sunt cele nepotrivite, în felul acesta uh, intervenind într-o uh, activitate sau o decizie care ar trebui să-i revină consumatorului, pentru că să nu uităm, dragi colegi, un benchmark ca atare nu stabilește în ce direcție se îndreaptă capitalul. Este vorba de alegerea investitorului. Mulțumesc! Merci. Euh, pour le de... Mulțumesc. Molly Scott Cato în numele verzilor. Mulțumesc foarte mult, Pervanș, și mulțumesc și raportorului pentru munca foarte constructivă depusă. A raportat într-un, a, a organizat într-un spirit foarte pozitiv uh, reuniuni cu raportorii din umbră care s-au desfășurat foarte bine. În ce privește definițiile și numele celor două benchmark-uri prezentate de către comisie, acestea uh, trebuie modificată. Obiectivul nostru este să fim cât mai ambițioși în ce privește atingerea țintelor de climă, dar în același timp să evităm să fim prea prescriptivi în ce privește măsurile stabilite referitoare la acești benchmark, aceste benchmark-uri. În acest sens, Mm, nu trebuie să stabilim ca o mm, măsură de bază și de nemodificat propunerea comisiei și cred că ar trebui ca noi între noi să aducem îmbunătățiri semnificative textului. Ne place sugestia de a se introduce un benchmark pentru tranziția climatică, se pare că este un amendament care se bucură de o bună primire și credem că trebuie ca acești uh, indici de referință să însoțească elementele care s-au stabilit deja prin acordurile de la Paris în beneficiul investitorilor care își doresc să investească în această nișă ecologică, nișă verde. Piața însă trebuie să le uh, să-i determine și pe cei care încă nu s-au aliniat la ceea ce prevăd tratatele de la Paris să opteze pentru soluții de decarbonizare. În felul acesta ar fi stimulată majoritatea companiilor care încă nu sunt ecologice, care ar, în felul acesta ar fi stimulate să-și reducă emisiile într-un termen cât mai uh, rapid și în felul acesta nișa ar deveni regulă. Dar nu susținem definițiile și metodele care prevăd anumite uh, compensări ale emisiilor de dioxid de carbon și ale, uh, de fapt ale economiilor obținute prin reducerea emisiilor. Trebuie ca toate companiile să poată să contribuie la reducere fără să fie o, pe de-o parte pe, o, determinate să facă econom, să uh, câștige, dar pe de altă parte să investească și să, sau să piardă eventual toate câștigurile obținute. Implicarea în activități științifice trebuie să fie însoțită de Uh, ultimele evoluții în ce privește uh, metodele de calcul ale acestor benchmark-uri. În directiva privind benchmark-urile, noi considerăm că ar trebui să mai eliminăm din uh, excesele acestea de reglementare și încurajăm și alte grupuri să ni se alăture. Uh, în ce privește directiva privind benchmark-urile, noi considerăm că aceasta nu are nicio legătură cu uh, decarbonizarea, așa cum este ea prezentată aici. Trebuie ca în sectorul financiar să-și poată atinge propriul obiectiv și în acest sens sperăm să ajungem la un acord E clar că e nevoie de niște amendamente pentru a evita perturbări financiare masive, dar n-am văzut niciun fel de probe în acest sens și nici autoritățile de supraveghere care se ocupă de salvgardarea stabilității financiare nu ne-au transmis în acest sens niciun fel de informații. Dar una peste alta suntem optimiști că împreună cu raportorul vom putea să întărim și să îmbunătățim propunerea comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această contribuție la dezbatere. Din partea GUE se pare că nu participă nimeni nici din partea celorlalte grupuri. Este prezent uh, reprezentantul comisiei, dar nu dorește să se exprime, de aceea nu-i voi da cuvântul, însă În cadrul intervențiilor spontane, îi voi da cuvântul lui Sirpa Pietikainen mai întâi și apoi următorului vorbitor. Mai întâi, doamna Pietikainen. Mulțumesc foarte mult. Mai mulți uh, refer, sau, colegi s-au referit la această uh, problema a, sectorului financiar durabil. Înțelegem care este problema acum și anume că nu trebuie să ne concentrăm doar pe aspectele de climă, pentru că dacă vom proceda în felul acesta, impactul va, va fi că vom crea un fel de bulă și vom nu vom ține seama de impactul asupra altor domenii care ar putea și ele să aibă de câștigat de pe urma punerii în aplicare a unor benchmark-uri de durabilitate, ESG. Deci va trebui să se țină seama și de alte elemente când vorbim despre acești indici de referință și să avem în vedere principiul do not harm, și cred că impactul uh, asupra aspectelor legate de mediu ar trebui să fie cel puțin uh, întrucâtva pozitiv. Nu consider că metoda propusă este cea mai eficientă. Benchmark-urile trebuie să poată să reflecte și impactul negativ trebuie să existe și o astfel de dimensiune. Nu e ușor de stabilit așa ceva atunci când benchmark-urile se bazează pe indicatori și într-un raport de proprie inițiativă, din proprie inițiativă, Parlamentul și-a exprimat punctul de vedere și același lucru se reflectă și în ce privește taxonomia cred că ar trebui să se reflectă și în referitor la benchmark-uri. Dacă ne punem de acord asupra benchmark urile atunci să stabilim ce anume va fi vizat de acestea, biodiversitatea sau alte chestiuni. Dar atunci când se face calculul, calculul trebuie să se bazeze pe indicatori armonizați care trebuie elaborați și trebuie folosită și analiza ciclului de viață MLCA. Deci să nu avem metode de calcul diferite în funcție de regulamentul aplicat sau de sectorul vizat. Utilizarea acestor uh, uh, indicatori poate să arate că există un impact pozitiv sau negativ asupra biodiversității, de exemplu, sau că în alt sector nu s-a produs nicio vătămare. În același timp, trebuie să avem în vedere riscul ca, într-o parte, să existe un impact pozitiv major și, în altă parte, un impact negativ major, care să se anuleze reciproc. Dacă vorbim, de exemplu, de importul de reziduri din altă parte a planetei, să ne gândim la amprenta de energie sau de climă, care ar fi negativă prin urmare, un astfel de benchmark nu are cum să fie pozitiv. Nu poți să fii cu un benchmark pozitiv așa încât să poți compensa impactul negativ al importului de reziduri din partea aia a lumii. O chestiune foarte importantă în orice caz este aceasta pentru schimbările climatice și contează și în sectorul financiar. Tocmai de aceea e important să ajungem la un text bun și să avem o abordare armonizată în taxonomia benchmark-urilor, în uh, uh, dezvăluirea informațiilor și așa mai departe. Deci în toate aspectele și sper să țineți seama de aceste lucruri la finalizarea textului de compromis. Mulțumesc! Thank you, Chair. Uh, and I would like to subscribe to the words by... Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și Sirpa, Într-adevăr, trebuie să ținem seama de toate, toți acești factori de mediu social și de guvernanță, pentru că ei acoperă și uh, chestiuni mult mai cuprinzătoare. Suntem de acord și în ceea ce privește procesul uh, diligenței cuvenite când vine vorba de uh, div, uh, divulgare. Parlamentul nu își dorește să rămânem uh, blocați într-o nișă verde, ci dorim să integrăm toate aceste chestiuni. Poate vă, adu- vă aduceți aminte că indicii de referință și acțiunile de divulgare erau cele mai importante. Și principalul mesaj pe care este, trebuie să-l transmitem sectorului financiar este că lumea este în schimbare, și trebuie să acceptați aceste schimbări. Acesta este principalul mesaj transmis de Parlamentul European, pentru că există un mare potențial de inovare în sectorul financiar, însă acesta trebuie să fie declanșat în această direcție și o remarcă specifică privind uh, acești indici de referință. Mi-aduc aminte că unul din experții care a făcut parte din grupul la nivel înalt privind uh, Uh, durabilitatea în uh, sectorul financiar spunea că uh, unii dintre acești indici de referință induc în eroare, de fapt, pentru că se, se ratează o adevărată aliniere a, cu acordul climatic de la Paris. Și în amendamentul meu cer o adevărată aliniere cu, cu acordul climatic de la Paris. Ceea ce îmi doream eu prin amendamentul meu este să integrăm cu adevărat uh, acești factori de mediu, social și de guvernanță în deciziile de investiții. am văzut și un alt amendament foarte interesant din partea lui Nina Gil care spune că, într-adevăr, administratorii unor uh, asemenea indici um, de referință de importanță critică ar trebui să ia decizii care să fie aliniate Uh, politicilor durabile ale Uniunii Europene. Deci nu toți indicii de referință ar trebui să fie aliniați cu această abordare strategică, dar doar, ci doar cei care au o importanță critică esențială. Și poate astfel am reușit să transformăm um, să integrăm cu adevărat factorii de mediu social și de guvernanță în sectorul financiar. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Aș dori să iau și eu cuvântul acum pentru a aduce câteva lucruri în discuție. Aceste sisteme de referință de carbon uh, există, e foarte bine că au avut loc și dezbateri la nivelul grupului de nivel înalt în ceea ce privește și se ia ține cont și, și, și posibilitatea de lărgirea sferei de aplicare ține cont de o serie de elemente foarte bine dezbătute și am avut deja uh, două uh, schimburi de vedere privind aceste aspecte în care am putut să ne exprimăm punctul de vedere, spunând că dacă mizăm prea mult pe, uh, pe miza carbonului, ratăm o ocazie foarte importantă, dar strategia de sub 2 grade este motorul care ne aduce în această discuție și trebuie, bineînțeles, avut această discuție, dar nu este suficientă, sunt de acord. În al doilea rând, dacă ne uităm uh, doar la partea tehnică a revizuirii index, uh, indexilor, de ce are loc această discuție? Pentru că încercăm să uh, să aducem în discuție cele două sfere care nu aveau nicio legătură una cu alta, uh, index și financiar și uh, partea tehnologică de minus 2 grade și această pasarelă se concretizează în acțiunea noastră de aici. Iată de ce este foarte important să ne gândim la modul în care această dorință da, de minim 2 uh, nu se uh, ea nu mai în evidență, nu mai în considerare pentru uh, un index de, ni- de nișă în ceea ce privește răspunderea um, cetățenească și așa mai departe și pentru a include majoritatea indexilor și trebuie să abandonăm ideea că trebuie să se reconcilieze acești indexi cu uh, această îngrijorare care este una dintre altele, între mai multe altele. În ceea ce privește calendarul de punere în aplicare, eu uh, aș zice să nu Uh, amânăm uh, la calendele grecești acest subiect. Uh, tot ce putem face cât mai rapid trebuie făcut și să nu cădem în capcana de a spune că avem nevoie de o taxonomie înainte de a face progres, fiindcă știm foarte bine că în ceea ce privește taxonomia, șansele de a avea succes în acest mandat sunt destul de mă rog, citez din limbajul uh, corpului consilierului nostru care, că există o listă de, uh, o lipsă, pardon, de optimism aici, dar, mă rog, deci uh, șansele sunt destul de slabe în acest mandat, deci tot ce putem să începem acum trebuie început acum, fiindcă altfel nu știm ce se va întâmpla. Și ultimul aspect, față de ce a spus și doamna raportor cu privire la amendamentele care uh, sunt acești cavaleri legislativi, așa cum am zice noi în franceză, vreau să vă vorbesc aici despre modul în care se folosește acest dosar pentru a deschide, redeschide negocierile pe care le-am avut privind textul anterior, privind uh, indexii, mai ales indexii critici, unde s-au, iată, s-au înaintat acum amendamente pe care le știu pe din afară, fiindcă sunt exact aceleași amendamente care au fost înaintate de către aceiași autori în uh, cadrul revizuirii uh, autorităților de supraveghere, cadru în care regulamentul unde acești indici critici uh, erau uh, tratați, uh, se redeschide acum negocierilor din motive de articulare a autorităților de supraveghere. Și pentru a da de coerență, cred că trebuie să abordăm această chestiune, dacă considerăm că este necesar. De fapt, este vorba despre o chestiune de calendar, de punere în aplicare a acestor index critici și uh, Uh, unde, uh, unde supraveghe- tete de supraveghere ne spun e prea complicat, nu știm ce să facem, avem nevoie de mai mult timp. Deci, cel puțin să păstrăm această discuție în ceea ce, la, pentru momentul dezbaterii cu privire la revizuirea autorităților de supraveghere sau regulamentul uh, unde se, se va deschide discuția privind acest regulament. Deci aceasta este poziția, am înțeles eu, a președintelui Comisiei care, deci, uh, dorește să păstreze aceste amendamente pentru această discu- discuție. Doamna raportor, sunt convinsă că veți trage concluziile acestei discuții. Yeah, thank you for... Da, vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru observațiile lor. Aș dori să mulțumesc în mod special raportorilor din umbră cu care mă voi revedea din nou în această săptămână. În rest, cred, cred că o să încerc să răspund preocupărilor dumneavoastră, tocmai pentru că nu veți fi prezenți la reuniunea cu uh, ceilalți raportori din umbră. Și adresându-mă Sirpe și lui Paul, propunerea mea inițială se axează, de fapt, destul de mult pe includerea și factorilor sociali și celor de guvernanță, nu doar a celor de mediu și, într-adevăr, în, uh, not, în rezumatul executiv din notiță, fac trimitere la faptul că trebuie să ținem cont de părerea uh, grupului la nivel înalt pe această chestiune. Și dacă uh, acceptăm o aliniere a tuturor indexilor sau doar a unora dintre aceștia, inițial mă refer la toți indexii și apoi s-a pornit un cor din partea raportorilor din umbră, poate cu o singură excepție, care mi-a spus că nu este o poziție sustenabilă. Și ați auzit părerea unora că anumici index ar trebui să fie introduși în mod uh, opțional și așa mai departe. Și motivul pentru care am, am venit cu al doilea amendament a fost de a mă asigura că un index cheie care va fi folosit ca un index semnificativ sau de importanță critică, pentru că am avut senzația că nu toată lumea va fi de acord cu această cu ideea inițial, inițială și am crezut că un index de importanță mai mare ar fi mai acceptabil, însă nu am încheiat negocierile și discuțiile. Și cele spuse de tine, Paul, se regăsesc în proiectul meu de raport. Este foarte important să integrăm toate aceste aspecte pentru că miza este credibilitatea Parlamentului European. Și în momentul în care vom discuta amendamentele de compromis, vom încerca să reflectăm acest lucru. Am înțeles de asemenea că raportorii din umbră au păreri divergente vis-a-vis -vis de extinderea perioadei de timp. Doamna președintă, poate ar fi mai bine să discutăm toate aceste puncte, fiecare în parte în grupul nostru de lucru. Și știu că Comisia Europeană nu a dorit să intervină, însă mi s-ar fi părut foarte utile niște clarificări a unor puncte spinoase discutate în grupul nostru de lucru, unde am discutat foarte critic uh, metodele folosite pentru a calcula reducerea emisiilor, de exemplu. O chestiune asupra care mi s-a tras atenția a fost că metodele respective sunt depășite și că ar trebui să le eliminăm. Și nu știu, poate Comisia Europeană poate aduce precizări pe scurt doar pe acest punct despre de unde au obținut metodologiile uh, Um, folosite pentru reducerea acestor emisii. Ar fi foarte util pentru viitoarea rundă de discuții de miercuri. Nu știu dacă cineva din partea comisiei ne poate ajuta din acest punct de vedere. Comisia s-a răzgândit, vrea să intervină? Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a vă răspunde aceste întrebări. În ceea ce privește această chestiune specifică a metodei folosită, Înțelegem că trebuie să facem mai mult din acest punct de vedere de care se ocupă un uh, al doilea subgrup al grupului tehnic uh, dedicat acest, uh, aceste activități și unul din mandatele acestui subgrup se referă la definirea celor mai bune metode care trebuie să fie folosită pentru a cuprinde cât mai multe informații și mai ales ultimele evoluții de pe piață care să ne permită să includem dimensiunea ESG, mediu social și în guvernanță în uh, stabilirea uh, indexilor care um, permit un impact scăzut sau pozitiv din punct de vedere al carbonului. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste lămuriri care vor fi foarte utile. Vă reamintesc că votul va avea loc pe 3 decembrie. Acum, trecem mai departe la punctul 10 de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul lui Wolf Klintz privind distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv și am înțeles că coordonatorul grupului ALDE va, va înlocui pe domnul raportor. Domnul Tremosa, aveți cuvântul. Merci beaucoup, madame la présidente. Vă mulțumesc, doamna președinte. Domnul Clinț nu este prezent dar mi-a transmis uh, un document pe care o să-l citesc. Dragi colegi, din păcate nu pot să vin astăzi la timp și aceasta este declarația mea în numele lui Wolf Klintz. Amendamentele depuse merg în aceeași uh, direcție cu cea a proiectului de raport și cred că avem posibilități foarte bune pentru a le reflecta pe, toat, pe majoritatea lor în raportul final. Wolf Klintz consideră de asemenea că primul uh, a fost, a fost pregătit deja primul set de amendamente de compromis, uh, amendamente de compromis care au fost transmise raportorilor din umbră săptămâna trecută. Prima reuniune cu raportorii din umbră este prevăzută pe această, pentru această săptămână, miercuri, ocazia cu care vor fi discutate trei puncte cheie. În primul rând, definiția, definirea și condițiile precomercializării, în al doilea rând, uh, viabilitatea unui regim de precomercializare pentru PCVM-uri și, în al treilea rând, condițiile de notificare a activităților de comercializare. O chestiune care ne preocupă, ne preocupă este viitorul chidurilor, uh, documentelor cu informații uh, cheie, PRIPS și OPCVM-uri și în acest punct de vedere um, au fost depuse amendamente comune cu ECR-ul. Consiliul a semnalizat faptul că este de acord cu propunerile făcute de Parlamentul European. Deci, în această situație, Wolf Klintz ar dori să întrebe Comisia dacă reprezentantul său prezent astăzi ar putea accepta soluția propusă. De asemenea, vă mulțumesc. Euh, mulțumesc. Alena Masud, raportorul din numără numele PP, este prezent și are cuvântul. Mulțumesc. De data aceasta vorbesc în calitatea de raportor din umbra autentic. Aș dori chiar și în absență să-l felicit pe raportor pentru munca desfășurată, de o mare importanță și pentru modul în care a știut să implice pe toți raportorii din umbră și să țină seama de majoritatea sugestiilor făcute. Vă reamintesc doar un element care mi se pare mie important și se referă acesta la pre-marketing. Mă bucură faptul că pare să se ajungă la un compromis cu privire la acest uh, pre-marketing, extinderea e valabilă în acest caz pentru țările în care fondurile respective încă nu desfășoară activitate. Același lucru și în ce privește garanțiile la care vom ajunge de asemenea, la, pe marginea cărora vom ajunge, se pare, la un consens și mă bucur lucrul acesta, referitor la problema OPCVM-urilor. Fondurile OPCVM sunt în practică un produs de retail cu amănuntul, prin urmare nu are niciun sens ca fondurile și prin ele investitorii, investitorii non-retail, care reprezintă o parte importantă uh, a sumelor colectate, să nu beneficieze de un dispozitiv care uh, s-ar aplica AIF-urilor altminte. În ce privește ESMA și rolul acesteia, Susținem crearea unui portal ESMA pentru a fi raționalizată comunicarea de documente între autoritățile de origine și de destinatare, din motive, primul rând, practice. În momentul în care ne punem de acord asupra existenței unui schimb de informații între autoritățile de la nivel național, atunci acesta ar trebui, de ce nu, să treacă prin acest portal un dispozitiv care se inspiră de-al din ceea ce suntem în curs de a stabili în contextul regulamentului prospectus. În ce privește taxele, susținem precizările pe care le-a adus raportorul, care dorește o raționalizare a costurilor de reglementare, astfel încât ca acestea să fie justificate și legate de o activitate de supraveghere efectivă. Dar nu susțin amendamentul propus de Brian Hayes uh, din partea PPE și susținut de ECR, care se referă la AIF. Este o dezbatere de care ne aducem foarte bine aminte, dar pe care cred că nu ne dorim să o redeschidem. Și încă un element care mai trebuie soluționat este vorba de raportarea sau nu a scutirii acordate OPCVM-urilor în dosarul PRIPS, un dosar pe care îl cunoașteți foarte bine, doamnă președinte. Din câte înțeleg, raportorul ar fi de acord cu propunerea dumneavoastră de a se organiza o ședință împreună cu reprezentanții comisiei, și dacă această propunere se va concretiza, va fi plăcerea mea să particip la această ședință. Mulțumesc! În, în numele S și D, Madi Delvo. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Permiteți-mi să mulțumesc uh, raportorului și să confirm faptul că am primit amendamentele de compromis și sunt de acord că uh, suntem pe cale să găsim o soluție pe marginea acestui uh, dosar. Principala noastră preocupare se referă la protecția investitorilor și denotifi- în ceea ce privește denotificarea. Dorim să încurajăm, uh, să facilităm activitățile transfrontaliere și trebuie să fie posibil să intri, să părăsești o viață fără complicații prea mari, însă nu trebuie să pierdem din vedere protecția investitorilor. Tocmai de aceea prin amendamentul meu propun ca denotificarea să fie posibilă dacă nu a mai rămas niciun investitor cu amănuntul pe piața respectivă. Însă, cel puțin trebuie să ne asigurăm că dacă există în țara gazdă de origine investitori cu amănuntul, aceștia se bucură în continuare de o protecție adecvată și informarea lor continuă. Și în lumina acestei idei, nu prea sunt de acord cu introducerea unor, unei precomercializări pentru OPCVM-uri, pentru că OPCVM-urile sunt uh, un produs uh, care poate fi comercializat cu amănântul și dacă introducem această posibilitate, nu știm care vor fi consecințele, nu există o evaluare a impactului uh, și până când nu știm care va, vor fi consecințele, nu pot fi de acord cu această idee. În plus, sunt de acord cu ideea că nu ar trebui să deschidem acum dosarul CFM-ului. Mm, cred că are rost în acest moment. Și ultima precizare. Mă surprind puțin uh, numeroasele propuneri privind schimbul de, de, schimbul de informații. În ceea ce privește când vine vorba de relațiile între autoritățile naționale, ar fi înțelept să informăm uh, țara gazdă ex ante vis-a-vis -vis de intenția de a iniția activități de precomercializare. Aș putea, drept urmare, accepta ideea ca autoritatea națională să primească această informație și ex post, însă mi se pare că ar fi o idee mai bună ca autoritățile respective să fie informate exante despre ce urmează să se întâmple pe piața respectivă. În ceea ce privește schimbul de informații între autoritățile competente naționale și ESMA, cred că cu toții stăm de acord că este nevoie ca informațiile necesare să fie transmise, să ajungă unde trebuie, însă ESMA nu trebuie să fie acoperită uh, să nu trebuie să primească prea multe informații, pentru că un volum prea mare de informații devine un inutil pentru, dacă nu chiar dăunător pentru buna funcționare a ESMA. Și apoi, modul în care bazele de date pot fi definitivate, cele existente. Sunt de acord că informațiile și legăturile, fluxul de informații între autoritățile naționale și ESMA ar trebui să fie îmbunătă- îmbunătățită, dar sunt convins că um, ținând seama de cât de talentat este raportorul, o să reușim să găsim un compromis cât mai repede posibil. Mulțumesc, ECR nu este respectat și numele verzilor raport, uh, Sven Giegold are cuvântul. Uh, uh, this is, uh... Vă mulțumesc. O să mă rezum la punctele cheie. În general, împărtășim ambiția Comisiei Europene, ambiția raportorului și a majorității eurodeputaților de a deschide piața în lumina în orizontul Uniunii Piețelor de Capital pentru a reduce barierele din fața um, liberei circulații a capitalului în Europa, garantând în același timp o bună protecție a consumatorilor. Ambele fețe ale, uh, ale aceleași medalii. Amendamentele de compromis merg în direcția bună, însă trebuie să spun în același timp că suntem convinși că atunci când vine vorba de informații sistemat- sistematice privind uh, Uh, informațiile de piață, uh, caracterul obligatoriu ar fi de preferat uh, celui facultativ. Pentru că există multe state membre în care există această abordare. Când introducem norme europene, ar trebui să fie garantat cel mai înalt nivel de protecție a consumatorilor. Este un lucru foarte important pentru a ne asigura că oamenii nu au percepția că o mai puternică piață uh, Uniunea Piețelor de Capital aduce cu sine o pierdere din punctul de vedere al protecției consumatorilor și în plus ne bucură să observăm faptul că în amendamentul de compromis privind uh, articolul 2 se prezintă o informare detaliată a riscurilor, a câștigurilor și că uh, Uh, se face trimitere și la orientări generale în legătură cu articolul 2. Orientări genera- orientările generale inițiale devin acum un standard tehnic de reglementare. Salutăm de asemenea uh, apariția propunerii noastre de a se face trimitere la uh, directiva privind prospectul și documentul cu informații cheie și la uh, Uh, căile de atac în cazul unui litigiu. Deci, în general, este, informația este primul pas care garantează o mai bună protecție a consumatorilor. Când vine vorba de chestiunea precomercializării, din punctul nostru de vedere, în propunerea inițială, Comisia Europeană găsise echilibrul potrivit și ne-am dorit să păstrăm echilibrul respectiv și cred că activitățile de precomercializare ar trebui să fie limitate um, la condițiile deja definite de propunerea, în, în propunerea inițială a Comisiei. Și Medi, amendamentul tău 135, notificarea oficială a activităților transfrontaliere de, precomer- de precomercializare se regăsește în amendamentul de compromis, ceea ce pentru noi este un pas înainte. Aș dori să insist de asemenea asupra acestui, acestei idei de a uh, slăbi uh, reglementarea fondurilor de uh, fondurilor de piață monetară înainte ca această reglementare să intre în vigoare. Ideea din partea lui Brian, colegului Brian Hayes din partea lui Saed Kamal din partea ECR, mi se pare a fi o idee, o glumă proastă și mă bucură răspunsul ferm din partea celor două uh, grupuri politice importante din, din Parlamentul European. Deci uh, slăbirea reg- reglementărilor fondurilor de piață monetară cu o Uh, valoare netă constantă nu este, este o, o chestiune care pe mine m-a luat prin uh, surprindere și în, în ultimul rând aș dori să mulțumesc raportorului pentru că uh, vom discuta cu Comisia și cu Consiliul uh, PRIPS și documentul cu informații cheie privind OPCVM-ul, OPCVM-urilor, pentru că există, cred că dacă am introduce un asemenea document pentru PRIPS, am, pun, am pune sub, în, în pericol integritatea întregii propuneri. Pe de altă parte, ideea documentului cu informații că trebuie să-și păstreze uh, viabilitatea și aștept garanții în acest sens din partea Comisiei. În aceste condiții, cred că ar trebui să respectăm Uh, chestiunile deja vo- uh, votate și uh, documentul cu informații cheie, KID din PRIPS trebuie să rămână în continuare instrumentul cheie. Mulțumesc. Voi da cuvântul acum reprezentantului Comisiei pentru a răspunde la întrebare. Înainte de asta însă aș dori să îmi prezint și eu punctul de vedere și aș dori chiar să revin asupra două chestiuni. Mai întâi, în ce privește fondurile monetare, care din nou apar în discuție și se constituie din nou într-un fel de cavaler legislativ în dosarul acesta și cred, înțeleg că sprijinul grupurilor mari și al verzilor, n-am auzit încă punctul de vedere al raportorului, dar poate raportorul din umbră al raportorului o să ne spună câte ceva și despre acesta, arată că la nivelul practicii legislative ar fi o idee foarte proastă. Poate ne aducem aminte de discuțiile pe care le-am purtat deja și cu Comisia Europeană și cu ESMA pe marginea recunoașterii caracterului public al avizului servici și al serviciului juridic al comisiei, care arăta deja ce conține dosarul acesta. Cred că trebuie ținut seama de plin de voința legiuitorilor exprimată deja de a nu ține seama de acești cavaleri legislativi care trebuie să fie o soluție de uh, ultim recurs și o ultimă încercare de a se reveni la echilibrul de la nivelul 1. În ce privește PRIPS, și a așezării întregii legislații OPCVM uh, în, pe orbita PRIPS, cu aceeași logică, la nivelul 1 va exista o evaluare despre cum funcționează PRIPS și apoi uh, despre aplicarea sa și sectorului OPCVM-urilor după o anumită perioadă de timp. Astăzi, o bună seamă, o bună o parte dintre... Sunt, sunt oameni care se bazează pe faptul că va exista un decalaj între intrările în vigoare ale celor două acte legislative dar există în prezent uh, multă lume care susține amânarea punerii în aplicare a regulamentului PRIPS. Și în calitate de raportor în acest dosar, primesc scrisori din partea unor asociații de consumatori care își exprimă neîncrederea și îngrijorarea cu privire la faptul că pripsurile nu se aplică OPCVM-urilor ca atare, deținătorii de OPCVM-uri nu vor putea beneficia de o îmbunătățire a calității informațiilor care ar decurge de pe urma aplicării acestor norme și OPCVM-urilor. Deci trebuie să găsim o soluție, chiar dacă ea nu va fi neapărat ideală, dar ideea mea este să luăm, să ajungem cât mai rapid la o soluție. Am zis cât mai rapid, dar soluția nu poate fi expeditivă. Se vede clar că nu există un consens politic de a se cere autorităților de reglementare să se ocupe de activități de nivel 2. Nu se poate face acest lucru până la sfârșitul mandatului. Dar, în fine, o soluție cred că va trebui să găsim și nu va trebui să amânăm prea mult uh, subiectul. Dau cuvântul comisiei pentru a răspunde la întrebările ce i s-au adresat. Desigur, fără să anticipăm uh, ce se va discuta la nivelul reuniunii raportorilor din umbră cu privire la PRIPS. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Membrii ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru munca pe care o depuneți în acest dosar important. Câteva cuvinte în legătură cu subiectul acesta atât de important la care vă referiți. În acest uh, regulament PRIPS, uh, ideea de uh, noțiunea de, de precomercializare trebuie însoțită de, ga de garanțiile necesare, printre care uh, posibilitatea ca autoritățile să poată supraveghea aceste uh, lucruri. În ce privește notificarea, noi susținem anumite condiții de armonizare cu privire la această denotificare. Uh, unele dintre ele ar risca să submineze mecanismele de raportare. E nevoie, deci, de o armonizare adecvată și de facilitarea uh, relațiilor la nivel transfrontalier. Comisia nu susține amendamentul cu privire la utilizarea pentru fondurile monetare a mecanismului invers de distribuție. El nu este compatibil cu cadrul juridic instituit prin regulamentul privitor la fondurile monetare. O astfel de tehnică ar reprezenta o modalitate de ocolire a garantiilor prudențiale care au fost incluse în directiva aceasta și ar permite, în mod clar, ocolirea normelor regulamentului de față. Referitor la PRIPS, e evident că obiectivul nostru final este acela ca toți actorii să prezinte un uh, PRIPS kit pentru a asigura compatibilitatea cu produsele de retail. Însă considerăm, însă înțelegem că, că nu este de dorit o dublă povară. Luăm act în acest sens de amendamentele depuse în sensul de a nu se scuti de la aplicarea PRIPS uh, încă doi ani. Și suntem de părere că ceea ce am propus noi reprezintă un pas în direcția unei soluții pe termen lung, aceasta e concluzia noastră. Va trebui să acționăm rapid împreună cu ESA urile pentru a opera modificările de nivel 2 necesare, astfel încât să se aplice și fondurilor OPCVM-urilor și așteptăm cu mult interes o revizuire ulterioară a PRIPS peste o anumită perioadă de timp, astfel încât să se ține seama de evoluțiile care vor fi apărut între timp. Însă toate aceste lucruri trebuie privite în contextul obiectivelor pe termen lung și e important să existe un PRIPS kit pentru un număr cât mai mare de actori din toate sectoarele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să întreb dacă purtătorul de cuvânt al raportorului dorește să intervină, nu? Atunci uh, discuția aceasta va fi raportată domnului Wolf Klintz cu fidelitate. Și spor la treabă pentru finalizarea compromisurilor. Vă reamintesc doar că votul va avea loc în comisia ECON pe data de 3 decembrie, într-o ședință de vot lungă. Am terminat, deci, punctele 10 și 11 de pe ordinea de zi și am ajuns astfel la punctul 12. E vorba de raportul anual privitor la Uniunea Bancară 2018. Raportor este Nils Torvalds, căruia îi și dau cuvântul pentru a analiza cele 196 de amendamente care au fost depuse pe marginea raportului său. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr, am avut o 100, peste 180 de amendamente. Multe se refereau la considerente, încercăm deci să le departajăm cumva. Iar problema mea, mă rog, a mea, nu a dumneavoastră, este să mențin cumva acest raport într-o formă succintă, compactă, ceea ce e o provocare chiar și pentru un jurnalist, fost jurnalist ca mine. Majoritatea amendamentelor sunt uh, extrem de constructive, nu e neapărat o problemă nu, nu înseamnă neapărat că amendamentele merg în toate direcțiile de conceput sau de neconceput, dar acum noi am, am început să redactez amendamentele de compromis și am încercat, bineînțeles, să preiau cât mai multe idei din amendamente, ceea ce nu este deloc ușor, fiindcă grupurile mari eh, merg în direcții oarecum diferite e o chestie centrală reprezintă Edisul și încercăm să găsim o formulare care să mulțumească ambele grupuri. Încerc, uh, deci, să redactez textul uh, compromisurilor uh, în mod cât mai coerent cu putință, pentru că acest raport să rămână coerent, ceea ce, cum am spus, este o provocare, fiindcă aceleași idei se regăsesc în mai multe considerente și în diverse părți ale raportului și încercăm, deci, să <coughs> să avem uh, aceeași formulare, nu peste tot, ci în într-un singur loc pentru a nu repeta lucrurile și uh, bunele intenții în mai multe articole. Deci îi rog pe raportorii din umbră să rămână constructivi așa cum au fost la începutul acestui proces și să fie deschiși la uh, un compromis, la compromisuri, pentru că eu fac tot ce pot pentru a ține cont de toate amendamentele înaintate privind uh, aceste aspecte diverse, Și în același timp trebuie să ținem uh, cont, să, să păstrăm proporțiile, să rămânem conciși și să nu uh, să nu lungim prea mult acest uh, document. În concluzie, vă, vă mulțumesc pentru amendamente. Până acum s-a înregistrat uh, consens asupra acestui dosar și sperăm că așa constructiv vom merge și mai departe. Aștept cu uh, cu nerăbdare o ocazie să, uh, să explice colegii propriile idei mai pe larg. Mulțumesc. Thomas Mann are cuvântul. Îți mulțumesc foarte mult, dragă Pervonș. Doream în primul rând să-i mulțumesc din inimă colegului nostru Torvalds. Cred că raportul său a devenit unul foarte bun și ideile pe care ni le-a transmis tocmai legate de uh, simplificare, să renunțăm la redundanță, mi se, par, mi se par foarte bună. Și cred că vom reuși să facem acest lucru și în reuniunea raportorului din umbra. Pot fi de acord din uh, din partea PPE cu multe, cu multe puncte și o să exprim câteva idei importante. Definitivarea Uniunii Bancare este un pas important pentru stabilitatea economică. Avem nevoie de o piață internă care să aibă o egalitate de șanse pentru toți actorii și în sectorul bancar trebuie să înțelegem că, de fapt, costurile care apar uh, Uh, cărora trebuie să le facă față băncile de mici dimensiuni nu trebuie să fie prea mari pentru că într-o asemenea situație finanțarea mai ales a întreprinderilor mici și mijlocii devine problematică și pentru PPE este foarte important ca principiul, principiul proporționalității să fie respectat și să se regăsească în raport. Uniunea bancară în sine nu este un, uh, un obiectiv uh, în sine Discuțiile sunt în continuare controversate, mai ales când vine vorba de de EDIS, de Mecanismul European de Asigurare a Depozitelor uh, Bancare și de mecanismul comun de protecție, de sprijin care trebuie să existe în sectorul uh, bancar. Cred că aceste lucruri se regăsesc bine în uh, amendamentele pe care le-am depus și sper că se vor regăsi și în amendamentele de compromis pentru că întotdeauna trebuie să ținem seama de um, caracterul foarte diferit al sectorului uh, bancar. Nu există o soluție universală, universal valabilă pentru toată lumea. Trebuie să ținem cont de această diversitate din sectorul bancar și în plus avem nevoie ca normele de combatere a spălării de bani să fie respectate și mă bucură propunerea Comisiei Europene de a întări rolul autorității bancare europene în acest domeniu. Este ceea ce așteaptă cetățenii din partea noastră uh, care să nu mai fie cei care să achite factura dacă normele nu sunt uh, respectate de un actor sau altul și um, spălarea de bani nu trebuie să reprezintă un risc pentru uh, uh, sectorul bancar. Autoritățile de supraveghere trebuie să um, acordă o, o atenție foarte mare, pe bună dreptate, uh, creditelor neperformante. Ne bucură faptul că um, în mare, în general, numărul acestor credite neperformante este în scădere, însă, din nou, situația este foarte diferită de la un, de la un stat la altul și uh, trebuie să ne păstrăm vigilența din acest punct de vedere. Deci, vedeți uh, cu câte puncte sunt uh, de acord și dacă toate aceste chestiuni se, se va ține cont de aceste, la, de aceste chestiuni la viitoarea reuniunea raportorilor din umbră, raportul va avea un caracter foarte bun și va ține seama și de ultimele evoluții în anul 2018. Din păcate, Um, comunicarea nu funcționează prea bine în statele membre și cred că ar fi foarte important dacă am putea transmite în exterior faptul că am înregistrat progrese, progrese esențiale, nu doar pentru Uniunea Bancară, dar și pentru securitatea financiară și economică a cetățenilor noștri care trebuie să înțeleagă, să afle de aceste progrese. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mulțumesc! Din partea S și D, raportorul din umbră, domnul Fernandez. Mulțumesc! În primul rând, vreau să mulțumesc domnului raportor, lui Torvalds, pentru acest uh, raport inițial um, foarte echilibrat uh, și de bun simț, uh, iar numărul de amendamente, care n-a fost totuși uriaș, arată că, chiar dacă există diferențe de opinie, textul inițial merge în direcția cea bună. Și noi am avut ocazia să să citim uh, compromisurile pe care ni le-a trimis domnul raportor și bineînțeles o să mai nuanțăm lucrurile, o să ajungem la un uh, acord pentru că e clar că deocamdată există aspecte ce pot fi îmbunătățite. Trebuie să încadrăm acest raport, fiindcă chiar dacă nu este un raport legislativ, este un raport important, necesar. Mai ales pentru că dacă dorim să vorbim despre o uniune bancară, în primul rând, trebuie să ne dăm seama la ceea ce acest raport sau orice discuție cu privire la Uniunea Bancară este că Uniunea Bancară nu este finalizată, închisă. Avem un regulament comun, o autoritate de supraveghere comună, un fond de rezoluție comun, dar Uniunea Bancară rămâne totuși uh, departe de a fi uh, un uh, punct încheiat, finalizat, ceea ce privește în zona euro an de an, deci discutăm despre zonă, despre Uniunea Bancară și este normal, este important ca, în primul rând, să spunem despre Uniunea Bancară că, chiar dacă s-au făcut multe lucruri, din punct de vedere ă, strict instituțional, mai e cale lungă de bătut. Poate pe viitor, în momentul în care Uniunea Bancară va fi definitivată, vom ă, putea să discutăm, să vedem dacă merge bine, dacă merge prost, cum putem îmbunătăți lucrurile. Uh, în ceea ce privește funcționarea instituțiilor Uniunii Bancare, dar trebuie să recunoaștem acum că, deocamdată, nu avem un cadru instituțional complet uh, um, în ceea ce privește totalitatea Uniunii Bancare. Iată de ce este foarte important și uh, trebuie să ni se explice acest lucru, că într-un raport privind Uniunea Bancară să vorbim despre cum se aplică diversele regulamente uh, despre cum funcționează Uniunea Bancară, fără să se spună foarte clar că nu este finalizată Uniunea Bancară și că avem nevoie de o asigurare pentru garantarea depozitelor, avem nevoie de un backstop pentru întreaga Uniune Bancară. Acestea sunt elemente foarte importante pentru orice raport cel puțin până vom putea definitiva Uniunea Bancară pe de întregul. Acesta este un element foarte important. Iar în ceea ce privește funcționarea și uh, restul aspectelor, Aici, domnul raportor, bine s-au înaintat amendamente în acest, în acest sens în care se vorbește despre uh, riscuri, despre stimulentele bancare, despre riscuri care sunt abordate, așa cum spunea și uh, Uh, dar avem și um, referiri la uh, creditele nerambursate și aici trebuie să, um, să punem accent pe nevoia de a reduce riscurile uh, în ceea ce privește aceste credite nerambursate și de um, și de folosirea modelelor interne cel mai adesea în ceea ce privește uh, calculele uh, cerințelor de capital. Deci grupul uh, meu este gata să discute, să vedem cum putem să, să combatem riscul acestor credite ne, neplătite și cum putem să um, discutăm totuși despre riscurile la active de nivel 2 și 3 și, și pentru a folosi nivel, modelele interne care pot aduce cu sine riscuri suplimentare pentru întreaga Uniune Bancară. Și aici este important să vorbim despre definitivarea Uniunii Bancare, iar aici, cu bineînțeles, diverse aproximări în ceea ce privește garantarea depozitelor și cum funcționează în cadrul Uniunii Bancare, diferențe clare, bineînțeles, în acest sens. E clar pentru toată lumea că trebuie să avem uh, garantarea depozitelor pe baza propunerii europene și uh, este important să, să introducem această, acest element pentru a definitiva Uniunea Bancară. Să mai sunt și alte aspecte care țin de uh, activele fără risc. Există amendamente care au fost înaintate în ceea ce privește nevoia de a revizui tratamentul prudențial al datoriei suverane. Uh, nu spune nimeni că grupul meu consideră că orice decizie privind acest subiect trebuie să se bazeze pe acorduri internaționale, deci trebuie să decurgă din um, acordul de la acordurile de la Basel și uh, orice uh, orice schimbare a condițiilor de garantare a datoriei publice trebuie să meargă mână în mână de de un instituirea acestor active fără risc uh, în întreaga zonă euro. Deci grupul uh, meu salută propunerea Comisiei în ceea ce privește Sovereign Bank Securities sau orice altă propunere care uh, ne-ar putea permite să discutăm, să ajungem la un acord privind modul în care putem revizui tratamentul prudențial al datoriei publice, care, bineînțeles, corespunde criteriilor de la Basel, cu crearea acestor active fără risc uh, care să aparțină fundamental zonei euro pentru a înlesni aplicarea politicii monetare. Și închei imediat, acesta este un document de plecare foarte bun și amendamentele înaintate arată foarte clar că există o diferență de opinie aici, dar sunt convins că putem ajunge la un acord pe baza compromisurilor normale pe care, bineînțeles, le putem negocia la comisia noastră. Vă mulțumesc! Euh, Mulțumesc. De la ECR văd că nu e nimeni. De la Verzi uh, nu e Filip Lambert și nici, niciun alt verde nu e aici. De la GUE la fel. De la FDD la fel. Și la ENF tot la fel. Deci, înainte de a da uh, din nou, bine, poți să fac o procedură uh, a intervențiilor spontane, dorește cineva să ia? Nu. Atunci fac eu asta. Um, aducând în discuție două aspecte care au fost ridicate și de antevorbitorii mei, uh, în primul rând este vorba despre transformarea mecanismului european de stabilitate pentru mine este foarte important uh, faptul că scăpăm de acest obicei prost uh, și anume de a uh, numi succesorul, succesorul, fondul monetar, succesorul sau fondul monetar european. Această propunere s-a făcut atunci în miezul crizei, dar de atunci ne-am mai gândit de mai multe ori și și nu e neapărat un nume potrivit, de la Mersenberg nu, ă, determină, nu, nu determină activitatea noastră, dar această declarație nu face referire așa are grijă să nu facă referire la Fondul Monetar European. Și ă, în afară de asta, <coughs> mai sunt ă, motive bune pentru a nu face asta. În primul rând, este vorba faptul că ar fi destul de periculos să creăm confuzie în ceea ce privește competențele monetare la scară europeană. Competența, competențele monetare țin, sunt, aparțin Băncii Centrale Europene, punct și am terminat. Nu mai există o altă autoritate europeană care se ocupă de politica monetară și nu trebuie. Sau cel puțin asta se prevede în tratate și nu uh, cred că propune cineva să schimbăm tratatele. Și al doilea motiv, uh, poate un pic mai controversat, dar care trebuie totuși menționat menționat aici, este vorba despre faptul că dacă vorbim despre un fond monetar european, dăm impresia că ar trebui ca în cadrul instituțional european să introducem un mecanism care ar fi un copy-paste al Fondului Monetar Internațional. Dar noi nu suntem ONU, nu suntem nici Banca Mondială, noi nu avem aici un, nu avem o echivalență de dispozitive. Avem dispozitive unde există o structură care există Comisia Europeană, care are monopolul inițiativei legislative și mai departe, Banca Centrală, Parlamentul European. Bine, nu putem să facem copy-paste instituțional, deci aceste copy-paste Uh, de nume ar crea o confuzie în ceea ce privește obiectivul mecanismului european de stabilitate de nedorit. Și apoi, vreau să revin uh, la cuvântul, începând uh, cu litera P pe care l-a folosit Thomas Mann, o dezbatere care acum este complet orizontală. În toată dezbatere se vorbește despre proporționalitate, cuvântul cu P. Și uh, uh, Uh, și uh, uh, a spus că nu trebuie să dăm prioritatea unui model în detrimentul celorlalte, ci diversitatea să fie menținută. Și în diversitate există diversitatea riscurilor și există și faptul că fiecare model aduce cu sine propriile riscuri. Iar subiectul proporționalității uh, nu, uh, nu uh, epuizează subiectul, subiect, subiectul riscurilor modelului. Când vorbim despre proporționalitate, nu trebuie să ne referim nu numai la entitatea supravegheată, mă rog, legiferată, controlată, arbitrată, dar și la proporționalitatea modelului față de Bine, față de ce ar putea, de riscurile pe care le-ar, le-ar putea reprezenta acest model uh, pe o piață sau pe alta. Uh, Iată, deci trebuie să avem o, o, o percepție integrată a proporționalității, altfel uh, uh, pur și simplu uh, tragem noi toate sforurile și nu respectăm toate modelurile și nu ținem cont de punctele bune ale diverselor mod modele și îmi cer scuze, am zăbovit prea mult la această procedură spontană, să zicem așa, și acum dau din nou cuvântul uh, raportorului. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Nu a fost deloc uh, prea lungă, ci extrem de interesantă, din potrivă. părerea mea în, în ceea ce privește Fondul Monetar European uh, e prea bine cunoscută. E o poveste veche. A început în uh, noiembrie 69 când Willy Brandt a venit la o reuniune și a spus că Germania poate să ne dea 20% din rezervele actuale uh, pentru un fond monetar european. Deci de atunci am, am lansat această minge în joc și și uneori ne fascinează acest joc, dar mă rog. Nu, nu intrăm acum în discuția asta. O să încerc să fiu succint. Uh, raportorul meu, raportorul din umbră, Thomas Mann, uh, spune, bine, cu un nume potrivit, spune că nu, nu, să, nu, să nu scriem aici un roman. Uh, moarte în Veneția, dacă am încercat să facem așa ceva, ar fi moarte la Bruxelles. Deci încercăm să, răm, să menținem lucrurile de proporții reduse și în același timp, așa cum a spus și domnul Fernandez, cred că avem resurse suficiente, avem posibilitatea de a ajunge la o soluție acceptabilă, chiar și pe acele subiecte unde cele două mari grupuri uh, au păreri divergente, dar uh, lucrăm din greu și încercăm să ajungem la un rezultat acceptabil uh, pentru um, ambele grupuri. Vă mulțumesc tuturor! și dumneavoastră, dragă doamnă președinte, pentru, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Deci, cred că merg bine lucrurile. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor. Nu știu dacă sunt dragă, îndrăgită pentru toată lumea, uh, dar, uh, mă rog, am avut plăcerea de a conduce lucrurile astăzi și Uh, dar uh, calendarul. Uh, amendamente după care vom vota pe 27 noiembrie. Fiecare grup să se descurce, să aibă cota necesară, formul necesar și am încheiat lucrările astăzi și mâine la prezidiu va fi altcineva. O seară plăcută vă urez!